Well, good morning, ladies and gentlemen. We will start. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Începem reuniunea. În primul rând, interpreții vor citi o declarație și apoi începem activitatea. Deci, interpreții care doresc să citească un mesaj o pot face. here. you. Even reason more to start our meeting. We're already a bit behind. Deci putem începe reuniunea și așa cu întârziere. Aș vrea să le urez bun venit membrilor Comitetului Tax 3, oaspeților la această audiere cu publicul. După atelierul foarte util pe care l-a ținut Comisia, activitatea continuă găzduind audiere cu privire la învățăminte trase din documentele Paradise. Vor exista două grupuri de lucru. Mai întâi vom analiza dacă Paradise Papers arată lacune în legislația fiscală a Uniunii Europene și dacă e nevoie de acțiuni suplimentare. Domnul Achim Prost de la OCDE, doamna Julie Garse, ziarist de la The Guardian și membra a consorțiului ICIJ și doamna Rusia Rosă, cercetătoare la <clears throat> proiectul de combatere a fraudei fiscale pentru capacitarea organismelor de reglementare, au fost uh, invitați să ne comunice punctele de vedere în comisia noastră. Un călduros bun venit! Vorbind de ICIJ și ziariști în general, aș vrea să apreciez din nou eforturile continue ale acestora știți că s-au făcut alte revelații recent în legătură cu Panama Papers. Al doilea grup de lucru va consta într-o audiere cu corporații multinaționale în legătură cu planificare fiscală agresivă, scheme în acest sens în Uniunea Europeană, de la McDonald's și Nike, niște înalți reprezentanți ai acestor companii vor veni aici. Și Apple a fost uh, invitat, dar uh, au refuzat politicos, spunând că au un caz în instanță împotriva Comisiei Europene la Curtea Generală. O delegație a Comisiei Tax 3 se va întâlni în luna iulie în capitala americană Washington cu cei de la Apple în uh, cadrul misiunii în SUA. Apple se angajează să participe la audiere publică a comisiei din momentul în care se va pronunța curtea în litigiul în care e implicat. Grupul European Caring n-a acceptat invitația noastră pe motiv că directorul lor executiv nu e disponibil pentru întâlnirea de astăzi și că nu pot uh, trimite vreun înlocuitor. Luni vor decide coordonativ grupurile politice ce alte acțiuni se întreprinde. În special, dacă se poate da o altă dată pentru întâlnirea cu cei de la Caring. Intermediar Appleby și Becker McKenzie au fost și invitați la această audiere, dar au declinat invitația sub pretextul îndatoririi de confidențialitate, în ciuda asigurărilor mele că <clears throat> Comisia nu e interesată de clienți anumiți și că întotdeauna pot să păseze tăcerea dacă consideră că nu sunt în măsură să răspundă la vreo întrebare. Coordonatorii vor discuta ce follow-up și posibile măsuri luna viitoare, de asemenea. În numele Comisiei, consider că e inadmisibil ca o companie să refuze să apară în fața unei comisii înființate de Parlamentul European. I consider... consider că transparența față de public ar trebui să fie o valoare centrală pentru orice companie. În acest context apreciez prezența celor de la Nike și McDonald's. Refuzând uh, să participe la audiere, Appleby și Baker McKenzie nu consideră necesar să comenteze sau să reacționeze la articole din presă care au făcut revelații în Paradise Papers. Tăcerea lor lasă <clears throat> spațiu pentru speculație. Absența lor de aici nu înseamnă că vor lipsi și din discuția noastră. Schimbul de vederi la primul panel, în special cu una dintre ziaristele care a scris despre Paradise Papers, poate să se concentreze pe ce lipsă. Lista de întrebări scrise a fost transmisă invitațiilor noștri înainte de audiere. Încă mai așteptăm unele răspunsuri și vor fi distribuite pe măsură ce sosesc. Răspunsurile scrise deja primite au fost transmise tuturor membrilor și vor fi <clears throat> puse la dispoziție pe pagina noastră de internet după audiere. Acum o să-i prezint pe vorbitorii de la primul panel, domnul Achim Pros, șef de divizie la <clears throat> cooperare internațională și administrare fiscală de la OCDE, doamna Juliette Garsai de la The Guardian, reporter cu privire la ICIJ în legătură cu Paradise Papers, doamna Lucia Rosser Flores, cercetători la proiectul de combatere a fraudei fiscale și de capacitare a organismelor de reglementare din țările de jos. Fiecare vorbitor va avea un maxim de 5 minute pentru observații introductive. După aceea va fi un schimb de păreri cu membrii comisiei. Domnul Achim Pros are cuvântul. Thank you and thank you. Vă mulțumesc că m-ați invitat scuze că n-am putut să răspund în scris la întrebări. În cele 5 minute o să încerc să răspund la cât de multe pot și sper că o să mai pună și alte. Sunt patru lucruri pe care vreau să le acopăr, <clears throat> care sunt și întrebarea 1. Impozitele pe venituri la corporații, apoi BEPS, dacă există structuri care mai și de care trebuie să ne ocupăm, ce se întâmplă cu planificarea agresivă fiscală, o comparare între lista UE și OCDE, ce diferențe de părere avem și ultimul aspect, rapid în cele cinci, ce a rămas de făcut în Uniunea Europeană ca rezultat al Paradise Papers, Panama Papers și altor papers. Mai întâi câteva cifre. Ce înseamnă că s-au redus în permanență impozitele pe veniturile corporațiilor. Dacă ne uităm la cifre, cota de impozitare a scăzut semnificativ în țările OCDE. Din 2000 era 32% la 23% în 2018. O reducere semnificativă a cotei de impozitare. Am văzut asta în special înainte de criză când rata s-a stabilizat și acum vedem o nouă scădere. Vedem asta în special în țările mai mari, în Franța, în SUA. Deci nu doar micile economii, ci e pretutine. Dacă ne uităm în prezent, există 22 de state membre OCDE cu rata de impozitare de 25% sau mai mică. În 2000 erau doar 6. Vedeți evoluția cifrelor. În același timp, procentul de imp impozite pe venituri comparat cu PIB-ul rămâne stabil. Vedem o relativă stabilitate. Economiștii încearcă să vadă paradoxul, cum se reconciliază cele două tendințe. Ca procent din venituri eh, guvernamentale, veniturile acestea au scăzut, dar în general 25%, unele țări în care în mod substanțial e nevoie de astfel de venituri ca element uh, semnificativ uh, pentru veniturile guvernamentale. Săptămâna trecută ne-au întrebat unii de ce ne <clears throat> interesează BEPS, o mică contribuție, trebuie să ne concentrăm pe altceva și nu corporate income competence, dar dacă ne uităm la BEPS, am spus că aproximativ 10% din veniturile din impozite pe venitul companiilor se pierde, este vorba de 14 miliarde global și o bază totală de 4.000 de miliarde pentru care merită să ne luptăm, mai ales dacă ieșim în afara UE. Țările în curs de dezvoltare se bazează mai mult pe CIT, deci lovește țările în curs de dezvoltare mai mult decât celelalte din economiile OCDE. Iată sensul cu datele, care e situația cu CIT. Al doilea aspect, <clears throat> ce se întâmplă cu BEPS, am terminat, a mai rămas ceva, trebuie să facem mai mult aici, cred, fără a intra în cele 15 puncte de acțiune și standarde minime. Important este că BEPS a fost un proiect care a încercat să pună capăt planificării fiscale pe baza lipsei de transparență, a lipsei de substanță și trei pe incoerență, lacună între țări. Și aici cred că s-au făcut progrese deosebite fără a intra în prea multă amănunte. E important. Nu e un proiect despre cote de impozitare, nu asta aș propunea să realizeze BEPS. Dacă vrei să fii într-un mediu de impozite reduse, trebuie să fii în acel mediu și atunci toată lumea administrației fiscale o să știe prin CBC. Cred că un element unde e prea devreme să ne pronunțăm, pentru că procesul de implementare al BEPS e în derulare. Deci, <clears throat> primele rapoarte țară cu țară se schimbă între toate țările OCDE și grupul mai mare G20. Acum, pentru prima dată, administrației fiscale vor avea informațiile, deci judecata se va putea face puțin mai târziu. Dar lumea întreabă, am cerut suficiente detalii, am întrebat despre cotele de impozitare, sunt limite și în Europa, în legătură cu regulile CFC, unde poate e o lipsă de eficiență pentru că trebuie să fie decizii care să respecte libertățile de mișcare. E o dezbatere. Trebuie să vedem costurile de conformitate, cum se echilibrează și așa mai departe. <clears throat> Aceasta e situația cu BEPS. Apoi câteva cuvinte despre listele OCDE și UE. Noi, procesul de listare OCDE G20, ne concentrăm pe transparență. Am făcut liste pentru G20 abordarea UE mai largă și aleg lucrurile pe care le facem noi la BEPS, pentru care nu avem listă, s-ar putea spune că diferența este când trecem în revistă practicile dăunătoare fiscale în OCDE, ne uităm la toate țările, nu facem o distinție pentru membri și nemembri. <clears throat> Deci am identificat că, de exemplu, Franța deocamdată are o cutie de brevete care nu respectă standardele, deci nu facem discriminarea cu membrii OCDE și nemembrii. Mă opresc aici, poate că un lucru despre care mai putem vorbi, ce a rămas de făcut ca rezultat al Paradise Paper și apoi mă opresc, sunt câteva probleme legate de transparență, cum se poate îmbunătăți pe mai departe discuții legate de beneficial ownership, reducerea ratei impozitelor. Am introdus la OCD și noi reguli obligatorii de dezvăluire. <clears throat> Trebuie să spună autorității fiscale, negatul era de mult, acum și în restul Uniunii Europene are sens să se aplice și în legătură cu TVA, sunt multe lucruri pe care le mai putem întreba și vă stau la discuție pentru întrebări și mă opresc aici. Mulțumesc, doamna Carțain are cuvântul. Bună dimineața, mulțumesc că m-ați invitat să prezint o mărturie. <clears throat> Am condus raportarea The Guardian în legătură cu Paradise Papers înainte cu Panama Papers și mai recent și proiectul Daphne, o altă colaborare <clears throat> pentru a continua activitatea <clears throat> ziaristei uh, din Malta care a fost asasinată. O să mă bazez pe aceste trei anchete. <clears throat> În introducere vreau să vorbesc despre dificultăți legale care există pentru ziariști care lucrează la acest gen de anchete. Apoi, <clears throat> cred că o să aveți întrebări despre structurile fiscale pe care le-am văzut, caracteristici comune în Panama Papers, rolul firmelor cum e Apple Bean, la care o să vă dau răspunsuri. cum evaluezi protecția ziariștilor în UE în cadrul anchetelor în legătură cu planificarea fiscală agresivă. Anchetele noastre recente ne aduc aminte din nou cât de vulnerabili sunt ziariștii când anchetează corupția. <clears throat> Amenințări legale, punere sub acuzare, după cum știm, uciderea unei ziariste foarte curajoase anul trecut în Malta. Experiența noastră la The Guardian este că atunci când ne comportăm responsabil, o publicare de plină, cerem răspunsul de la cei despre care vrem să scriem. Uneori suntem amenințați cu dosare în instanță, adesea, de fapt. În Regatul Unit se utilizează foarte mult uh, anumite decizii prepublicare date de instanțe care te, îți interzic să publici și amenințări uh, legale. Regatul Unit e mai <clears throat> vulnerabil decât alte țări. Am comparat răspunsurile date de colegi din Franța, Germania sau Italia la întrebări identice către persoane individuale. Pot să vă dau două exemple de amenințări legale către The Guardian. Una dintre firmele la care informații au, au făcut obiectul unor scurgeri era o firmă uh, offshore, Appleby, un nume de care probabil că ați auzit. Nu au sediu în Regatul Unit, au o mare birou în Bermuda și în Isle of Man iar uh, <clears throat> conducerea e în Jersey. Datele au fost obținute nu în Regatul Unit, ci Süddeutsche Zeitung în Germania, găzduit de ICIJ, care are sediul la Washington. Dar Appleby a decis să dea în judecată The Guardian și BBC la Londra. Doreau în despăgubiri financiare și, mai important, doreau ca noi să le predăm Paradise Papers, documentele respective. Am fost singurele două organisme sau parteneri din Marea Britanie, consorțiuni, niciun alt partener n-a fost amenințat cu o acțiune în instanță din partea firmei Appleby. Am fost supuși la presiune chiar din partea prim-ministrului să predăm materiale. Doamna May s-a ridicat în Parlament și a spus că dorește ca noi să dăm aceste date agențiilor de aplicare a legii. Vă puteți imagina ce efect îngrozitor ar fi avut asupra altor lansatori de alerte? sau de anunțător, nu cred că cerea datele pentru că dorea ca inspectorii fiscali neapărat să îi aducă în fața justiției pe făptași. Cred că doamna primisul de fapt, nu încerca decât să intimideze ziarul de Guardian, să descurajeze reporterii, pentru că suntem <clears throat> ceva deranjant pe plan politic pentru cei care le donează bani și fostele colonii, paradisuri fiscale, companii care apar în Paradise Papers. Deci noi am fost uh, supuși unei presiuni uriașe câtva timp. Mă bucur să spun că ne-am luptat din greu să ne apărăm materialele, să ne apărăm uh, sursele și, de asemenea, să ne apărăm dreptul de a continua să raportăm cu privire la materiale. BBC și The Guardian au convenit să încheie un acord cu Appleby care apără pe ziariști integritatea lor, dreptul de a intervieva și de a relata dacă lansatorii reali de alertă vin la The Guardian cu informații, trebuie să fie sigur că nu se pune în pericol. Și asta se aplică pentru orice altă publicație europeană. Întotdeauna vom lupta să ne apărăm sursele. Datele din Paradise Paper. Nu, se oprește vorbitoarea, se corectă. De ce au, s-au luat după The Guardian și The BBC? De ce au încercat să intenteze acțiune? Două motive. Suntem în limba engleză, am fost printre glasurile cele mai vocale, cele mai puternice. Al doilea motiv. Legile noastre sunt prea slabe să-i apere pe ziariști. <clears throat> Operăm în unele dintre cele mai stricte legi privind <clears throat> defaimarea. În Franța, de exemplu, sarcina probei e <clears throat> la reclamant, uh, el trebuie să dovedească că noi am greșit. Spre deosebire de America, nu avem primul amendament. Avem articolul 10 din Convenția Europeană privind drepturile omului, care proclamă libertatea presei, dar aceasta nu are nicio valoare dacă regulile și legile din statul membru nu i apără pe ziarii. Și ajung la al doilea exemplu de intimidare. Regatul Unit are, <clears throat> ziarii, are avocați foarte puternici în materie de, de faimare. Um, și au multe dosare în țări unde corupția endemică, Rusia, Ucraina, în alte continente și mulți au uh, interese în uh, Regatul Unit, au cumpărat proprietăți, copiii merg la școli scumpe acolo și profită de <clears throat> scutiri fiscale. Angajează firme de avocatură să-și apere reputația. Și este o problemă. În loc să deschidă dialogul cu noi printr-un ofițer de presă, aceste persoane se duc imediat la avocați nu vor decât să înspăimintă pe reporteri. Nu îi înspăimintă pe cei de la The Guardian, pentru că și noi avem uh, avocați foarte puternici, dar adesea pe unii de la organe de presă mai mici sau de emisiuni medii care nu au astfel de experiență și echipe de avocatură. Sunt două firme de la care auzim des, Ciring și Mișcondirea. Sunt foarte îngrijorate pentru că aceste firme au început să scrie reporterilor și din afara Regatului Unit. Deftic Carauna Galiția a fost amenințată de Mișcondorea în numele clientului Henley Park ca în Malta se dau pașapoarte malteze, pașapoarte aurite pentru cei care investesc acolo. Daphne a scris despre Hamlis, a corectat un erori, dar a fost amenințată de Mișco în numele clienților cu acțiuni de defemare nu în Malta, ci în tribunale din Marea Britanie. Costul de a te apăra ar fi <clears throat> avut un efect îngrozitor împotriva ei. La fel în Angola, cu pere de cu un raporter, Rafael Marquez de Rice a primit o scrisoare de la Schillings care își rezerva dreptul să intenteze acțiune în numele clientului în orice țară. Scria în Angola despre jefuirea unui fond suveran din Angola. A fost foarte surprins să audă uh, ceva de la o firmă de avocatură și a scris pe bloc personal scria despre cineva care nu e cetățean britanic nu avea domiciliu în Regatul Unit și atunci de ce persoana respectivă a căutat o firmă de avocatură engleză să depună plângerea? Așa, da. cred că învățământul de aici este că firmele de avocatură britanice n-ar trebui să poată să amenințe pe cineva din Malta sau Germania în legătură cu corupția de acolo, că va fi dat în judecată în Regatul Unit să dea în judecată în tribunale de acolo. Mi se pare greșit că pot amenința să dea în judecată în tribunale din Marea Britanie. Înțeleg că legislația din Marea Britanie permite acest lucru, însă acest lucru poate fi interpretat ca intimidare. Poate că ar trebui uh, gândit un fel de legislație împotriva unor astfel de demersuri. Pentru că sunt um, Um, afirmații fără um, temei împotriva interesului public și Statele Unite au astfel de legislație care nu există în Uniunea Europeană. Ar fi bine să introducem o astfel de legislație și aici. Președintele, mulțumesc foarte mult. Nu pot decât să reiterez cuvintele de apreciere față de activitatea de jurnalism investigativ și această comisie și acest parlament vă vor susține întotdeauna pentru transparența, deschidere și interesul public. Iar acum are cuvântul doamna Lucia Losel Flores. Îmi cer scuze, vă, cum vă spuneam, sunt Lucia Rosel, sunt uh, uh un cercetător în domeniul um, uh, științelor politice, lucrez în momentul de față la Universitatea de Economie din Utrecht, mă specializez pe evaziune fiscală, eludare fiscală și uh, Um, diferențele de gen și inechitățile de gen care provin. În prima mea afirmație aș dori să vă prezint două proiecte COFFERS, combaterea fraudei fiscale și capacitatea reglementatorilor, capacitarea reglementatorilor și cum anume învățămintele din aceste Parodies și Panama Papers ne pot ajuta. În cursul anului, Uniunea Europeană s-a confruntat cu diferite inegalități care țin de gen, generații, mobilitate, oportunitate. Factorul determinant este și contribuția și deficiențele sistemului fiscal. Inegalitatea poate fi trasată la sisteme fiscale regresive care taxează mai mult munca decât capitalul. Principalul motiv este mobilitatea internațională a capitalului, de asemenea și secretomania paradisului fiscale. Criza fiscală și, uh, a făcut ca Uniunea Europeană să nu acționeze, să reacționeze atât de rapid, în timp ce companiile au găsit o felul de modalități inovatoare de planificare fiscală. Acest proiect COFERS contribuie un cadru nou pentru a înțelege mai bine actuala situație. Analizăm atât partea celor care sunt reglementați, cât și care nu sunt reglementați. Avem identifica traiectoria eh, modificării sistemelor și, și căi de urmat pe viitor. Scopul nostru este de a identifica deficiențe și oportunități pentru a actualiza uh, legislația fiscală, administrațiile fiscale și aplicarea la nivel UE și în statele membre. Ca și proiect, încercăm să evaluăm utilitatea și capacitatea de a rezolva problema noi instrumente pentru combaterea evaziunii și eludării fiscale. Vrem să evaluăm schimbul automat de informații, raportarea pe țară și conceptul de identificator pentru entități legale și baza de rodare fiscală a OECD. Vrem să facem acest lucru folosind date empirice, dar pentru a avea aceste date empirice avem nevoie de mai multe uh, informații. Nu vrem o abordare întoarsă spre trecut, ci vrem să ne uităm spre viitor. Și acest lucru include analizarea la nivel UE, adaptarea fiscală, adaptarea în ceea ce privește comportamentul contribuabilului, adaptarea cu rețele de export, experți și capacitatea administrativă. Pentru această abordare inovatoare folosim econometrie, analize sociologică și modele bazate pe agenți. Yeah. Okay. I should I start again or should I continue? Can I say also that I don't even understand Președintele Ehm, spune că nu vă înțeleg chiar în limba engleză, de fapt, un uh, deputat ehm, din Marea Britanie îmi face această afirmație, datorită faptului că este o dezbatere atât de specializată. Um, well, we look at the, one of our main goals is... Unul din obiectivele noastre este de a analiza sistemul fiscal ecosistemul fiscal și vrem să vedem cum diferiții actori, reglementatori, experții și avocații încearcă să supraviețuiască în acest nou regim de reglementare și cum încearcă să găsească nișele. Vrem răspunsuri pentru politici și să vedem ce efect au aceste răspunsuri asupra întregului sistem și considerăm că noul sistem de reglementare va avea totuși deficiențe și lacune și trebuie să le ajustăm. Și în acest sens avem nevoie de mai multe analize și cercetări. Acum, în ceea ce privește Paradise Papers, acestea vin cu date empirice foarte valoroase, pentru că, sigur, la nivel de cercetare, paradisurile fiscale erau deja o temă, dar teoria devine valoroasă atunci când este dublată de date certe. Odată cu dezvăluirile din Panama și Paradise Papers, această temă a devenit uh, de interes public. Paradise Papers nu um, a arătat că sunt implicate doar companii, companii, ci și persoane private din punct de vedere al cercetătorilor, este foarte important um, dezvăluirea acestor informații. Pentru covers, Paradise Papers vin cu informații valoroase care pot fi folosite pentru a, um, <clears throat> avea mai multe date empirice care vor contribui la cercetarea noastră. Membrii proiectului nostru și oameni de știință din întreaga lume au considerat că acest lucru va veni cu mult mai multă transparență în combaterea fraudei fiscale. Și de asemenea trebuie să capacităm transparența prin politici. Trebuie să știm uh, unde sunt banii și uh, care sunt, uh, de cine sunt deținuți. Președintele, mulțumesc foarte mult. Trecem acum la runda de întrebări și răspunsuri întrebări uh, de maxim uh, un minut uh, cu răspuns de maxim 4 minute. Dacă mai rămâne timp, membrii vor putea să revină cu a doua întrebare, fără a depăși însă acest lot de 5 minute. În primul rând, raportorul din partea PPE, domnul Niedermayer. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor oaspeților noastre. Scopul Comisiei Tax 3 în ultima perioadă a fost unul amplu, ne-am uh, concentrat asupra evaziunii fiscale, mai recent și asupra TVA-ului. Un punct care nu a fost uh, acoperit suficient este taxarea persoanelor super bogate. Acest lucru a fost uh, dezvăluit de Paradise Papers și Panama Papers. Trei întrebări. Știm că costul politic și social a faptului că uh, oamenii super bogați nu-și plătesc impozitele este uh, foarte negativ asupra economiilor. Întreb de aceea în ce măsură considerați că este nu doar o problemă socială și politică, ci și una economică. În al doilea rând, uh, chestiunea combină problema taxării individuale, dar um, în special structurile corporative. Există măsuri legislative care ar trebui concepute special în acest sens, în situația în care cădem de acord că trebuie schimbat ceva și nu în ultimul rând, întrebare pentru OECD, cum considerați că strategiile fiscale ale guvernelor față de persoanele hiperbogate care își câștigă principalul venit de pe urma utilizării capitalului și din, nu din muncă ar trebui structurate? Mulțumesc, vă rog. O întrebare foarte amplă pentru un minut. Ba nu, aveți patru la dispoziție. câteva reflexii, dacă îmi permiteți. În primul rând, cred că <clears throat> Transparența este foarte importantă aici, intervin mai multe componente, dar dacă ne uităm la dosarul Panama, Panama Papers, dacă standardele comune de raportare ar fi fost în aplicare, multe dintre aceste chestiuni nu s-ar fi întâmplat. Deci, decidenții politici, inclusiv uh, cei din Europa, conducând lucrările pentru <clears throat> raportările automate din conturile bancare au combătut acest lucru. Chiar și Panama o va schimba acum în mod automat informații cu privire la conturile deținute în Panama. Și la fel și în ceea ce privește corporațiile deținute de persoane individuale. Dar am ajuns la țintă? Nu, pentru că trebuie să ne asigurăm că această legislație chiar este implementată și nu doar litera legii, ci spiritul legii. De aceea, OECD, dar și Uniunea Europeană au introdus uh, reguli pentru cei care încearcă să eludeze aceste prevederi. Cred că și acest lucru este important. Cred că sunt mai multe lucruri care pot fi făcute astfel încât să știm de fapt ce se întâmplă. Asta legat de transparență. În ceea ce privește um, deținătorii și aici um, lucrăm prin formul global, pentru a îmbunătăți accesul la acest tip de deținere, beneficial ownership, pentru a ști cine se ascunde în spate. Pentru că dar nu e vorba doar de atât. În uh, dosarul uh, Paradise, au ieșit în evidență și anumite scheme de eludare a TVA-ului. Cred că și aici poate fi îmbunătățită transparența. Ca reacție de politică fiscală, uh, constatăm că țările sunt și în competiție în ceea ce privește rezidența fiscală. Deci, uh, se pot face multe pentru a evita, în primul rând, ca aceste practici să fie posibile, pentru că nu e doar o chestiune de fiscalitate, este o chestiune de egalitate, de încredere a societății, deci depășește sfera impozitării. Avem 100 de țări în cadrul OCDE Trebuie să vedem unde există deficiențe, dacă trebuie să facem mai multe, vom face mai multe, dacă standardul introdus nu este suficient, vom face mai multe și trebuie să vedem care sunt implicațiile pentru a nu ne trezi într-o situație în care prin intermediul BEPS să încercăm să contracarăm acest lucru pentru că toată lumea acordă facilități pentru anumite companii și până la urmă ne trezim că impozitarea se face doar pe seama muncii. Odată ce există uh, informații în ceea ce privește uh, proprietarii anumitor corporații, sigur există competența suverană a celui stat membru în a decide cum anume vor să impoziteze acele active. Mulțumesc, mă tem că ați depășit 5 minute. Următorul vorbitor, vă rog, limitați-vă întrebarea la un minut. Domnul Cofod, din partea socialiștilor. Mulțumesc foarte mult. V-am citit și răspunsurile scrise, cer scuze că am întârziat. Uh, dacă mă uit la dosarul Paradise, una dintre frustrări este că anumite scheme dintre acestea par uh, legale, dar uh, imorale. Deci folosirea de portițe mm, și așa mai departe. Întrebarea mea. Credeți că raportarea țară pe țară va putea fi folosită ca model pentru o acțiune globală care să facă ca să fie mult mai dificil pentru multinaționale să practice această planificare agresivă și pentru evaziune și lăudare fiscală. Dacă ne spune, vă rog, ce ar mai putea face Uniunea Europeană în ceea ce privește protecția avertizorilor de integritate? Credeți că la nivel de cadru legislativ am putea face mai multe? Asta e întrebarea adresată către jurnalista de la Guardian. Și nu doar Beef uh, apare aici, și alt uh, companie deținută de Aaron Banks, uh, care, printre alte, a finanțat și Brexit-ul. Deci această legătură dintre marile corporații, serviciile fiduciare și bogăția offshore, credeți că ar fi fezabil să invităm astfel de persoane în fața acestei comisii pentru a înțelege mai bine legătura între aceste servicii fiduciare și aceste scheme de mm, mm, planificare agresivă fiscală. Domnul Pros, vă rog. Am să mă refer doar la prima parte a întrebării dumneavoastră. Paradise Papers au arătat anumite structuri de evitare fiscală care par legale și ce facem în această privință și m-ați întrebat și despre raportarea țară pe țară. După introducere, um, diferitelor instrumente pe care le-am creat, acest tip de planificare nu va mai fi posibil. Au fost implementate și în Statele Unite. Deci au fost foarte eleme- multe elemente pe care le-am preluat și care uh, uh, pentru care am găsit instrumente de contracarare. În al doilea rând, raportările pe țară. În primul rând, aceste raportări uh, vin uh, pentru prima dată în luna iunie. Dacă ești o mare corporație, de pildă Nike, care este prezentă peste tot în lume, atunci administrația fiscală, unde ți-ai sediu, va vedea toate raportările din diferitele țări. Deci, dacă ești prezent în 120 de țări, atunci uh, toate aceste uh, Uh, administrații fiscale vor vedea ce faci în restul lumii. Cred că acest lucru va uh, face o mare diferență. Multe corporații deja își schimbă aceste uh, structuri de planificare fiscală pentru că nu vor să dea toate explicațiile tuturor uh, administrațiilor fiscale. Și pe raportările pe țară, OCD, avem niște rezerve în această privință, nu pentru că suntem uh, opozanții transparenței, ci sunt anumite detalii tehnice aici. Atunci când am creat această raportare pe țară, ni s-a solicitat să facem pentru <clears throat> diferite administrații financiare. Și am spus în mod specific că nu se pot trage concluzii direct de aici. Dacă se fac publice, atunci uh, se ajunge automat la anumite concluzii. Deci, întrebarea este dacă acest tip de raportare corespunde scopului. Apoi, în ceea ce privește problemele de impozitare, am avut foarte multe discuții pentru a vedea dacă acest lucru trebuie să facă pentru toate statele, dacă trebuie schimbate tratatele, pentru că s-ar putea să avem o problemă de dublă impozitare, cum le putem utiliza, anumite administrații le utilizează într-un fel, altfel în alt fel, nu avem tratate, nu știm exact cum anume funcționează acest lucru. Și, în al treilea rând, ar mai fi și altele de spus, dar, deocamdată, există și îngrijorare în afara Europei și anume că anumite țări au o problemă cu ideea de a avea acest schimb de informații, că trebuie nevoie de un acord acordul e așa cum e deocamdată. Deocamdată nu e public, deci întrebarea este ce se face la nivel internațional. Acum, da, bun, Europa este un teritoriu suveran și evident poate hotărâ să meargă într-o anumită direcție, dar, mă rog, câteva idei din partea mea. Mulțumim foarte mult! Da, m-ați întrebat în ceea ce privește avertizorii de integritate. Eu cred că e nevoie de legislație care să ofere acestora protecție specială și ca eventual ajutor juridic uh, și sprijin. Uh, e nevoie de acest lucru. Am avut recent un caz, cineva care a venit, m-a contactat și mi-a spus uh, știu o situație în care se transportă bani, gheață și diferite substanțe periculoase pe zboruri aeriene. Și evident că mm, mi s-a spus că dacă m-aș uh, prezenta în fața poliției, mi-aș pierde locul de muncă. Bun, deci dacă uh, avocații de la ziarul nostru, The Guardian, au spus că po- pot să-l apere, pot să-l ajute, dar știți că nu există în cadrul legislației din Regatul Unit o protecție specială pentru avertizorii de integritate, în așa fel încât să încurajeze să uh, dezvăluie anumite elemente. E vorba de un material în cadrul dosarului Paradise Paper, uh, care se referă, spre exemplu, la modelul de business al Fonseca, dar aici există și o chestiune de confidențialitate și diferite departamente uh, um, în diferite firme offshore aveau diferiți directori, aveau diferiți acționari și pentru a ridica volul asupra tuturor acestor informații confidențiale e nevoie de o anchetă. Am încercat să vedem exact cine anume se ascunde în spatele Fonseca. Și ce s-a întâmplat de atunci? Ei bine, această firmă și-a schimbat numele și um, acum se numește altfel, dar operează în exact aceeași jurisdic- jurisdicție și noile planuri ale acestei firme este să amplifice acțiunile operative și Uh, să sporească veniturile. Li se cere acest lucru din partea acționarilor și atunci când ai un astfel de model de business, e clar că trebuie să cooptezi mai mulți clienți, să găsești clienți. Și nu știu cum se uh, derulează lucrurile când vorbim de due diligence. S-ar putea să fie complicat. Evident, au o prezență și pe uh, Isle of Man, au prezență în diferite paradisuri fiscale și e foarte greu să reușești să determini exact cine se ascunde în spatele acestui model de business. Bun, uh, v-aș ruga totuși în momentul în care răspundeți la întrebări să răspundeți eventual într-un minut, mai ales dacă primiți mai multe întrebări. Și acum dau cuvântul din partea PPE Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep cu ceea ce s-a spus adinaur, mai, mai ales în ceea ce privește proiectul uh, cu Dafne. Uh, eventual, dacă ne puteți împărtăși câteva informații asupra proiectului Dafne la care lucrați, pentru a continua munca făcută de jurnalista asasinată și să vedem ce dificultăți, uh, cu ce dificultăți vă confruntați. Ar fi binevenit să cunoaștem și noi aceste informații. Și în al doilea rând, E clar că avem nevoie de o legislație antidefăimare în Europa, în așa fel încât să putem proteja jurnaliștii, în momentul în care aceștia anchetează pe evaziune fiscală și eludare fiscală. Acum, întrebarea este ce alte măsuri vi s-ar părea oportune pentru a proteja jurnaliștii în momentul în care ei uh, anchetează pe subiecte atât de periculoase și de sensibile. Și cea de-a treia întrebare este referitoare la reglementare. S-a menționat de foarte multe ori uh, rolul anumitor paradisuri fiscale, teritorii offshore și care ar fi dificultățile juridice pe care ar trebui să le rezolvăm uh, și cu care probabil ne vom confrunta cu atât mai mult cu cât Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Da, mulțumesc. În ceea ce privește proiectul DAFNE, eu cred că Malta uh, considera că era un, un, e un subiect extrem de important. Mă refer la cel al pașapoartelor aurite. Regatul Unit a avut ceva asemănător, un astfel de sistem asemănător. Uh, Portugalia, de asemenea, vinde uh, pașapoarte și dreptul de reședință. Australia, de asemenea. Acum, întrebarea este următoarea. Care este nivelul de surse de, fin, de, finan, de, de verificarea surselor de finanțare pentru astfel de vize și pașapoarte. Uh, pentru că de multe ori sunt uh, pentru acordate celor care vin din țări care au o problemă cu statul de drept, spre exemplu Rusia, China și așa mai departe. Noi știm că în Regatul Unit, spre exemplu, 3.000 de familii au avut posibilitatea să cumpere astfel reședințe între 2008 și 2015 fără niciun fel de verificări în ceea ce privește sursele lor de finanțare. Uh, și în momentul de față am uh, revizuit aceste situații. Numele acestor persoane n-au fost publicate. Acum, bun, atunci când e vorba de persoane care, din punct de vedere politic, ar putea fi expuse unor pericole, uh, lucrurile sunt și mai complicate și aceste nume totuși ar trebui să fie publicate. Noi am cerut Maltei să publice aceste nume, numele noilor cetățeni maltezi. Iar în Cipru, cei care solicită cetățenia uh, pe bază investițională, uh, uh, numele lor sunt publice. Deci eu cred că în acest sens ar trebui să existe o presiune din partea Uniunii Europene ca să existe transparență. Apoi, un alt aspect – e nevoie și de o dezbatere la nivel european și eventual poate și de Agenția Europeană de Luptă împotriva spălării de bani. Există țări, chiar printre care și Regatul Unit, în care e foarte, foarte greu uh, noi ne bizuim, de fapt, pe serviciile uh, oferite de parteneri americani pentru a uh, face astfel de anchete, pentru că nu avem suficiente resurse pentru a putea lupta împotriva acestor scheme internaționale de spălare de bani. Și am văzut acest lucru, spre exemplu, bănci din uh, Lituania. Uh, poate nu neapărat la nivel taxa, uh, de, de impozitare pentru, și de taxe, pentru că asta e ceva care ține de suveranitatea fiecărui stat, dar uh, la lupta împotriva spălării banilor, cred că avem nevoie de o agenție foarte puternică de punere în aplicare a legislației, pentru că e foarte greu doar pentru autoritățile polițienești la nivel național să se descurce. E vorba de scheme internaționale și, evident, uh, ca și Parlament uh, trebuie să fim atenți la orice interferență politică în astfel de uh, anchete. Și în al doilea rând m-ați întrebat în ce privește legislația antidefăimare, ce alte măsuri ar mai fi necesare. Sincer, deocamdată n-am altceva de propus, însă trebuie să fim atenți la protecția datelor, legislația aceasta, uh, în așa fel încât să nu slăbim uh, capacitatea noastră de a consulta astfel de informații, să nu restrângem această posibilitate. Uh, trebuie să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă nu numai în Regatul Unit, dar și în alte țări. Și care era cea de-a treia întrebare, vă rog? Consecințele Brexit Uh, din punct de vedere juridic. Da, dacă trebuie să existe o înregistrare publică a beneficiarilor, uh, chiar și în teritoriile um, uh, și în insule, um, în Regatul Unit, ceea ce încercăm în momentul de față este să oferim oarecare protecție înainte de a părăsi Uniunea Europeană, care să nu ne lase într-o situație periculoasă și vulnerabilă uh, de a fi uh, um, luați cu asalt de uh, banii murdari. Um, eu cred că există o astfel de dorință de a evita o astfel de situație și avem registre care sunt online și care sunt uh, disponibile, pot fi consultate în mod liber în acest sens. Da, ca să mă refer la uh, pașapoarte și și noi am analizat această situație, am uh, găsit câteva scheme care există în diferite țări, în Europa, prin care se acordă diferite certificate de reședință și raport raportul uh, în ceea ce privește analiza surselor de venit nu e neapărat foarte public. Există diferite tipuri de jurisdicții și um, informațiile nu sunt neapărat uh, deschise. Mulțumesc și acum pentru socialiști și democrați, domnul Ramon Haureghi. Mulțumesc, domnule președinte. Am să iau cuvântul în limba spaniolă. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și celor care au intervenit. Aș avea trei întrebări în ceea ce privește reprezentantul OCDE, foarte rapid. Impresia pe care o avem noi aici, în Parlamentul European, după trei ani de luptă împotriva evaziunii fiscale, este că avansăm, dar prea puțin. Și, în primul rând, aș avea o întrebare către OCDE pentru a vedea dacă raportul acesta țară cu țară, dacă se va amplifica. Ce instrumente are OCDE în așa fel încât marea majoritate a întreprinderilor să facă această raportare? A doua întrebare. Credeți cumva că ar trebui să avansăm din punct de vedere politic înspre stabilirea unui tip unui tip minim sau uh, standard de întreprinderi, uh, de impozitare minimă. Vă gândiți eventual că ar putea să fie ceva inteligent pentru a reduce eludarea fiscală și evaziunea fiscală pe viitor? Și, în al treilea rând, listele negre, listele gri care au fost făcute de către Uniunea Europeană. E ceva suficient? Servesc ele la ceva? Și o a patra idee uh, Uh, pentru reprezentanta de Guarden în ceea ce privește uh, faptul că Mărturia dumneavoastră este deosebit de importantă în Parlamentul nostru, pentru că acum discutăm despre directiva pentru protejarea avertizărilor de integritate și am o sugestie pe care o să am, am să o transform în mod clar în uh, propunere de amendament, pentru că în mod evident trebuie să combatem pe toți cei care conlucrează cu, uh, cu crima organizată uh, și care introduc uh, tot felul de plângeri, dar care sunt false. Oricum, asta va fi un amendament al meu. Am să încerc să răspund uh, pe rând, să vedem dacă am înțeles corect. L- da, de trei ani de zile luptăm împotriva evaziunii fiscale și a eludării fiscale, dar trebuie să facem o diferențiere între evaziune fiscală uh, Uh, o persoană care uh, e un individ care încearcă să scape de uh, plătirea impozitelor și să facem diferența cu, comparativ cu o firmă, cu o întreprindere care face planificare fiscală. Eu cred că în lupta împotriva evaziunii fiscale, prin schimbul de informații referitor la banc, conturile bancare, înregistrăm progres considerabil. Uitați-vă la cifre. Există multe țări, nu toate până, dar multe sunt conectate. 95 de miliarde au ieșit la iveală tocmai pentru că am reușit să obținem aceste informații și e vorba de o sumă imensă și de fapt nici măcar nu sunt toți banii. apoi, Schimbul de informații pentru ultimele 15 țări care deocamdată încă nu participă se va întâmpla în septembrie și atunci vom avea un total de 100 de țări care vor schimba informații referitoare la conturi bancare. Deci nu numai Regatul Unit, ci și toate alte țări. Dacă o persoană din Regatul Unit are uh, un cont bancar în alte țări, în Elveția sau în altă parte, se va ști acest lucru și asta va veni cu o diferență semnificativă. Oricum, mai sunt multe de făcut pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale, n-am timp acum să vă prezint toate ideile. Apoi, în ceea ce vrește raportarea țară cu țară, e ceva diferit. Nu e vorba de banc, contul bancar a unei persoane, ci informații referitoare la întreprinderi multinaționale foarte mari. Deci, tipic, luptăm împotriva evaziunii fiscale și acest lucru poate contribui. Deci, pentru prima dată, toate administrațiile fiscale vom avea, vor avea la dispoziție aceste informații despre întreaga activitate a acestor multinaționale. Unde au uh, firme, unde au sedii, unde au uh, activități unde plătesc impozite și unde nu și acest lucru se întâmplă chiar acum, în momentul de față și acoperă aproape toate uh, companiile și firmele care trebuie să fie acoperite acum în sistem. Dacă vreți, de fapt am cuprins 99% din firmele multinaționale de dimensiuni mari, uh, care, indiferent că vin din Germania, din SUA, din uh, China, din Japonia, din India, din Brazilia, nu contează. Deci 99% din PIB-ul internațional este astfel acoperit și asta din nou reprezintă un progres semnificativ. Uh, mă gândesc că noi, ocd ul pe Parlamentul European, vrem să avansăm și mai repede. Dar gândiți-vă, asta durează, trebuie să ne punem de acord, să fie implementat și să fie realizat concret. Deci, abia acum vom vedea rezultatele concrete, felul în care administrațiile fiscale vor putea beneficia de, vor avea de câștigat de pe urma acestor informații. Și apoi, care ar putea fi eventuale minime rate de impozitare? Da, știu că a existat o astfel de discuție în Europa și o discuție extinsă în ceea ce privește un prag minim de impozitare și a existat și discuții dacă ar trebui să coordonăm aceste rate de impozitare. Da, e o discuție care în continuare se derulează, se derulează și aici și la OCDE și în ceea ce privește uh, întrebarea referitoare la avertizări de integritate, o las pe colega mea să răspundă. Da, evident, nu putem decât să salutăm orice protecție suplimentară pentru avertizorii de integritate, pentru jurnaliști, în momentul în care aceștia sunt amenințați. Eu cred că partea din problemă este că acele amenințări E bine, există firme, birouri de avocați care se ocupă de astfel de cazuri și, evident, noi, ca și ziar uh, The Guardian, suntem în măsură să ne apărăm, dar de multe ori, pentru uh, cei care au uh, bloguri, pentru jurnaliști freelance, e foarte greu să reziste unor astfel de presiuni. Și uh, difuzarea acestor rapoarte, de multe ori, Așa cum am văzut și în uh, cazul din uh, Malta, spre exemplu, se face pe un blog și de multe ori în spatele unui blog e o singură persoană. Mulțumim din partea ALDE, doamna pa, uh, Ruiz. Mulțumesc, doamna președinte, am să vorbesc și eu tot în limba spaniolă. Mai întâi, o admirație și respect față de toți jurnaliștii pe care dumneavoastră îi reprezentați astăzi aici. Un grup de deputați. Vreau să vă spun că suntem foarte, foarte implicați. Deja de ceva vreme. Tocmai pentru a avea această propunere de directivă care să ofere protecție avertizărilor de integritate. Vrem să evităm acest joc murdar al diferitelor procese în instanță, care de fapt vin și destabilizează pe cei care realizează această muncă atât de importantă pentru a apăra democrațiile noastre. Și de aceea vom continua aceste eforturi, însă întrebarea mea, pentru a prelungi cele spuse de domnul Haureghi, este următoarea. Noi știm că evaziunea fiscală se face în țări care nu se află pe listele nici negre, nici gri. Datorită Panama Papers, avem deja o estimare a volumului imens a sumelor imense care sunt astfel eludate la nivel fiscal. Și dacă se confirmă acest lucru, atunci eu aș vrea să știu avem cumva o idee clară, precisă în momentul de față care este volumul total, asta așa pentru a mă referi la cele spuse de domnul de la OCDE. Și dacă, după părerea dumneavoastră, e suficient să ratificăm con, uh, convenția uh, de ratificare a informațiilor uh, fiscale. Eu vreau să vă spun că nu e vorba de nerăbdare aici în Parlamentul European. Eu cred că nu mai avem timp de pierdut, având în vedere structurile transnaționale uh, de uh, spălare de bani și de uh, evaziune fiscală care există în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Sunt de acord cu impresia dumneavoastră. Am estimat că la început proiectul BEPS că <clears throat> țările, în mod colectiv, pierd până la 10% din baza de impozitare corporatistă. 240 de miliarde pe an. Pe asta ne-am bazat analiza economică pe care am văzut, am efectuat-o. E o, un număr sau o cifră mare. Utilizăm informații agregate țară cu țară, nu firme individuale, ci agregate. Și sperăm în 2019 să prezentăm. E nevoie de <clears throat> ceva timp pentru a vedea ce schimbări determinăm pe plan numeric. Dar începem acum de la estimarea noastră, care recunoaștem că nu e decât o estimare, 20 de 40 de miliarde se pierd prin evitare, nu prin evaziune fiscală. Nu cei care nu-și plătesc, ci cei care găsesc diverse manevre legale să evite plata. Dovezi despre care am auzit ne arată că BEPS a schimbat mult lucrurile în comportament și se vede asta la cei care își planifică <clears throat> și structura din Paradise Papers. Toți erau cunoscuți tuturor administrațiilor fiscale, orice au făcut ceilalți și eventual uh, cu elemente hibride, acum o să devină vizibil pentru că se face schimb de informații în timp ce vorbim în luna iunie prin CBC. Mulțumim. Doamna Roșu. Pot să răspund în spaniolă. În legătură cu ce spuneați dumneavoastră despre estimări, cât de mult s-a evitat, cât s-a spălat, deocamdată nu avem ceva precis, dar lucrăm la modele de atracție, cum se spune. Să vedem ce state atrag bani prin aceste modele econometrice. Avem estimări, dar pot să vă dau uh, niște documente ulterior. Nu am pregătit o sună această întrebare. Câți bani sunt implicați în spalarea de bani? Lucrăm și la estimări legate de evitarea plății taxelor și impozitelor și evaziunea fiscală cât de mult atrag anumite țări și apoi agregat cât pierdem din venituri fiscale. În ce privește cercetarea, vrem să folosim modele foarte avansate pentru aceste estimări. Uh, de la Verzi, mulțumesc. O să încep prin a-i mulțumi Juliei și colegilor de la The Guardian pentru munca excelentă pe care o fac pentru a apăra domnia legii. Nu sunt mândră de multe lucruri din Regatul Unit, în schimb sunt mândră de ea și colegii. Și vreau să dezvolt tema legăturii între Brexit și evitarea plății de taxe și impozite. Și în special băieții răi de la Brexit, după cum a arătat Paradise Papers. Știm așadar că mulți dintre uh, cei care au uh, propus Brexit-ul au uh, legături puternice offshore, băncile noastre sunt favoarea unor uh, paradisuri fiscale, Isle of Man, insule Virgine, Gibraltar. Un alt uh, coleg are investiții în insulele Cayman și în Singapore. Lord Ashcroft a ajuns notoriu cu <clears throat> modul în care a exploatat statutul fiscal și a fost implicat în Paradise Papers. O să o întreb pe Julia ce crede despre legătura dintre băieții răi Brexitului și Paradise Papers. E un interes E o legătură între interesele lor ca Marea Britanie să plece din Uniunea Europeană și interesele fiscale. La asta se refereau când spuneau că vor să uh, ia înapoi control. Vă mulțumesc și eu pentru munca dumneavoastră. Ați fost un glas foarte eficace în Negatul Unit în legătură cu aceste aspecte cu evaziunea, cu inovațiile fiscale. Eu cred că e o legătură. Sunt personajele care tot uh, apar la iveală în aceste date și dezvăluiri. Vorbim despre indivizi care adesea au acționat ca trezoriere ai Partidului Conservator. Lordul Fink a apărut în Panama Papers, Lord Megan, alt fost trezorier a avut un fond fiduciar în Jersey, în Paradise Papers. Yeah. Jacob Rees-Mogg e menționat. Și am avut informații într-o anumită măsură din Man unde are activități extinse. Partenerul său de afaceri, Jim Mellon, uh, e și el uh, exilat fiscal și locuiește în Isle of Man și Barclay Brothers, care sunt proprietarii ziarului The Telegraph, care promovează ideea Brexitului. Uh, in, in the Paradise Papers as well. Um, I think, I think that there is a link. Cred că există această legătură. Jeremy Corbyn a spus și el că e îngrijorat că sunt elemente care promovează ideea că Regatul Unit să devină paradis fiscal lângă țărmurile Europei. Odată ce părăsim Europa, Marea Britanie va deveni și mai vulnerabilă va fi și mai captivă în mâinile sectorului fiscal decât cei din domeniul offshore. Cred că e foarte important să se introducă măsuri care să ne apere, să se introducă mai multă transparență. Transparența e foarte importantă în acest sens. Și publicarea celor care își cumpără drept de ședere în Regatul Unit, numele acelor persoane, putea fi și el o protecție utilă. There is a, a direct link. I think, I think they see, I think people like Lord Ashcroft. Și oameni de genul Lordului Ashcroft care văd uh, Brexitul ca pe o mare șansă, o mare oportunitate. Deci trebuie să vedem legăturile. Aș întreba mai mult despre băncile proprii. Cum s-au strâns banii pentru campania de părăsire a Uniunii Europene? Asta ne preocupă în mod deosebit. Cum s-a procedat cu banii în Gibraltar și în alte părți? Da, băncile noastre au avut participări și interese în ceva care se cheamă STM FIDEX. Rolul acelei firme este de a înregistra firme offshore și a acționa în numele proprietarilor acelor companii pentru a le ascunde identitatea. Aceste afaceri fiduciare uh, manevrează diverse fonduri în Europa. Ascund originea banilor, destinația banilor. E nevoie de un control mai mare asupra acestor firme și ceea ce poate s-a întâmplat cu STM FIDEX și relatările din The Observer, mai ales Carol Cadwallo, dar în legătură cu acest subiect, a fost foarte interesante în ultimele săptămâni. Am văzut acum dovezi despre legături foarte strânse între Brexit, campania respectivă, ambasada rusă, se pare că o mare reticență în Parlamentul nostru de ambele părți ale spectrului politic, și în Partidul Laborist, și în Partidul Conservator, să încheteze aceste probleme, să aducă dovezi suplimentare, să scoată la lumină eventuale și, dar astea s-au întâmplat probabil și în America și în Marea Britanie. Thank you. Gue Următorul vorbitor. Mulțumesc. Aș vrea să aud părerile invitațiilor despre utilizarea internațională de scutiri de taxe și impozite și amortizarea elementelor de capital intangibile, dacă am înțeles bine. Poate că unii invitați au răspuns. Grupul nostru politic publică acum ceva despre aranjamentele fiscale ale Apple după restructurarea din 2014. După cum a spus președintele, Apple a refuzat invitația de a veni aici. Dar noi publicăm descoperit cum că Apple plătește impozite cam de 4% în Uniunea Europeană. Aceste cifre s-ar putea să fie, de fapt, mult mai mică, doar 1%. Se pare că utilizarea 100% acestor alocații fiscale în ce privește licențele de proprietate intelectuală <clears throat> după o schimbare în uh, legislația fiscală în 2015 în Irlanda. Pare să fi permis uh, Apple să fi <clears throat> fost scutite de orice impozite neplătite. Apple continuă să plătească la fel de multe sau de puține taxe și impozite înainte de hotărârea judecătoresc. De câte ori ridicăm problema Iratul cu guvernul irlandez, spun că aranjamentul asemănător cu cel din SUA, Marea Britanie și alte state. Ce vrem noi să știm sunt părerile dumneavoastră. Dacă și cum regimul irlandez <clears throat> se compară cu standardele UE și internaționale ce privește aceste alocații fiscale pentru proprietate intelectuală și cât de dăunătoare sunt. Mulțumesc. Cine vrea să răspundă? OCDE-ul e întotdeauna... Da, mă bucur să răspund, să încerc dacă nu se oferă altceva. Nu pot comenta, habar n-au care structura Apple, nu pot să comentez. Do, so Și nu cunosc nici uh, legislația irlandeză, deci nu pot să o comentez. Poate ceva care va fi relevant este că atât în Uniunea Europeană cât și în exerciții cu codul de conduită și în SUA cu practicile fiscale dăunătoare, am examinat impozitarea proprietății intelectuale și am găsit o cutie în jurul altei cutii, se spune cutia cu brevete. Dacă cineva, o, o țară vrea să stimuleze cercetarea, dezvoltare, ceea ce facem în majoritatea țărilor, Majoritatea țărilor fac asta prin sistemul fiscal, nu toate, unele și în afara sistemului fiscal, dar multe prin sistemul fiscal, în diverse moduri. Franța, Spania, Italia, <clears throat> întreaga Uniune Europeană și în afară. Dacă vă uitați la harta lumii, în special în UE, destul de interesant și mai puțin în afară, cutiile acestea de brevete sunt o invenție tipic europeană. N-am spus că e dăunător dacă dai o rată mai mică la proprietatea intelectuală. Ce am spus este că trebuie să asiguri că avantajul pe care îl oferi e corespunzător cu cercetarea și dezvoltarea. Dacă de fapt faci asta și se definește cum se traduce asta în text tehnic, dar dacă o faci, atunci țara poate decide ce cotă de impozitare aplică a fost ceva disputat. Unii ar vrea să nu fie rate mai mici la veniturile din proprietate intelectuală, dar așa s-au ajuns la BEPS până urmă. Examinăm acum și examinăm și regimul din Irlanda. Cred că e coerent cu OCDE, nu știu precis amănunte legate de alocațiile fiscale la care v-ați referit, dar e o problemă în uh, derulare din perspectiva OCDE pe de o parte, interesul legitim al țării de a încerca să încurajeze cercetarea, dezvoltarea și, în același timp, de a pune capăt efectelor de contaminare, în care nu încurajez, de fapt, cercetarea, dezvoltarea, ci planificarea agresivă fiscală. E echilibru pe care încercăm să realizăm fără a intra în amănunte. Cam atât pot eu să spun. Mulțumim. FDD, David Coburn. Mr. Chairman, well, I've never Mulțumesc. Niciodată n-am auzit atâta aiurel socialiste în viața mea. Nu cred că ce a spus dumneavoastră e prea patriotic spre mare. Dar nici nu mă aștept la patriotism la dumneavoastră. Mă întreb dacă cineva votează pentru asta știe cât de lipsită de patriotism. Nu sunteți mândră de Marea Britanie și vă referiți la cineva care a dat bani din buzunarul propriu pentru că a crezut în ceva. Păi și domnul Soros, care pare să fie un nimeni nu vrea să pună întrebări despre el. Poate ar fi momentul să întrebați că el sprijină UE și toate schemele nebune și încearcă să submineze democrația britanică. Și a făcut foarte mulți bani din distrugerea ratei de schimb a lirei sterline. În legislația britanică, vreau să subliniez pentru doamna de la The Guardian, directorii companiilor britanice sunt obligați să reducă la minim taxele pentru acționari. Așa procedăm în Marea Britanie, iată de ce avem succes în economie. Drepturile și protecția sunt esențiale pentru scopul și funcționarea statului. Uniunea Europeană vrea să fie legitimă pretinzând că apără aceste drepturi. Un exemplu în legătură cu date și regulamentul privind protecția datelor și apărarea proprietății intelectuale ce s-a votat în comisie. De fapt, nu vă interesează protejarea proprietății. Regulamentul general de proprietatului e de fapt o viclenie pentru a ascunde dorința UE de a se amesteca în viața privată a tuturor. Avem dovadă aici. <clears throat> Nu apărăm datele. De fapt, dumneavoastră faceți abuz de utilizarea lor pentru câștiguri politice. Încât am auzit, nu s-au comis infracțiuni. Foarte interesant. Comisia își bate capul cu Președintele întrerupe. Aș vrea să știu de la doamna de la The Guardian cum credea că afacerile ar putea să supraviețuiască, dar fiecare angajat merge și uh, își uh, denunță superiorii în legătură cu orice. E clar că nu aveți nicio experiență în afaceri, pentru că altfel v-ați dat seama că e imposibil să ai viață de afaceri, activitate bancară, dacă nu există confidențialitate. Trebuie să se parcurgă testul legitimității și la respectării legii. Companiile trebuie să sufere rigorile legii dacă încalcă legea, dar și ziariștii. Dacă vreți să spună cineva, ar trebui să aducă dovezi, să-și asume riscul, pentru că altfel distrugeți uh, imaginea oamenilor și dumneavoastră nu aveți niciun risc. Acestea erau întrebările mele, domnule președinte. Doamna Galsen. Nu sunt convinsă la care întrebare să răspund sau care erau întrebările. Dar cred că am reținut ceva cu dreptul la informare în legătură cu ce se întâmplă în interiorul companiilor și al structurilor uh, înființate de către indivizii bogați să-și administreze uh, um, averea. Afacerile private trebuie să rămână private, trebuie aparate în baza legii cu toții avem dreptul la viață privată, în afacerile proprii. Dar legea face asta. Trebuie să fie în echilibru cu interesul public. Spuneți că nu s-a expus nicio ilegalitate în Paradise Papers. Au fost cazuri de evitare de plată de taxe și impozite care puteau fi contestate în instanță. Serviciul fiscal britanic examinează în prezent o schemă care funcționa în Isle of Man utilizate pentru a importa sute de avioane private fără a plăti taxe de import în Uniunea Europeană. Deci cred că sunt exemple de acest gen în care evitarea plății de impozite a fost atât de agresivă în avantajul unor care era deja atât de bogați. Așteptăm rezultatele anchetelor, dar da, trebuie să fim foarte precauți când tratăm datele private ale oamenilor avem tot felul de măsuri pentru asta. Să nu dezvoluim ceva care nu are sau nu prezintă un interes pentru public, dar avem și datoria atunci când a, vedem lucruri care s-ar putea să nu fie neapărat ilegale, ci să fie contrare ideilor societății, ideilor de egalitate din societate. Sistemul offshore e benefic pentru cei foarte bogați și noi considerăm că e în detrimentul celor care nu își pot permite să folosească acest sistem. Nu e vorba doar dacă a fost ceva ilegal în comportament, ci dacă a fost un comportament uh, greșit pe plan moral, uh, care n-a fost etic. Noi vrem să schimbăm sistemul. Iar Paradise Papers au arătat că ar trebui să promovăm reforme și că aveam dreptul să punem întrebări în legătură cu datele respective. O să revin, pentru că și colegii s-a permis. Nu. Păi doamna Conchito, de ce are voie? De ce nu vă duceți să le anchetați pe domnul Soros? Ce face el? Câți bani a, ai contribuabililor au fost irosiți ca să ne țină în UE? Un alt vorbitor în olandeză. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să putem aduce înapoi niște ordine, niște întrebări pentru invitate. În Paradise Papers e important să vedem că sunt intermediari implicați. În Paradise Papers s-a menționat Appleby și Fonseca în Panama Papers. Trebuie să vedem I-am tot invitat pe acești intermediari, dar în mod consecvent au refuzat să vină. Ni se pare scandalos că e o lipsă de înțelegere cine sunt de fapt beneficiarii sau proprietarii acestora. Am vrea un registru oficial al intermediarilor. În directiva antispalare de bani 4 s-a spus că se va crea un astfel de registru în Belgia ar trebui să intre în vigoare în iulie anul acesta, 2018, și apoi avem directiva 5 împotriva spălării banilor care ar trebui să ducă la crearea unui astfel de registru care să fie pus la dispoziția jurnaliștilor de investigație. Întrebările mele, în primul rând, aceste registre ar fi suficiente? Credeți că ar da rezultate? Am văzut din uh, scurgeri că Mosa Conseca știa timp de două luni că s-a întâmplat acea scurgere, dar au fost multe companii implicate în teritorii <clears throat> de peste mări. Un astfel de registru care se va aplica va rezolva problema? Pentru doamna Garside, accesul public la registre și directiva împotriva spălării banilor numărul 5, vi se pare că ar fi utile sau trebuie să se facă ceva în plus? Ce a sugera în acest caz? Mulțumesc. Thank you, Mr. Prost. Mulțumesc, domnule Prost, vă rog. Mulțumesc pentru o întrebare. Mă voi concentra pe partea fiscală, pentru că colegii mei probabil uh, uh, nu s-ar bucura dacă aș vorbi despre alte chestiuni. Datorită dosarului Paradise și Panama, Clauzele obligatorii de dezvăluire sunt incluse acum în legislația companiilor în Europa, ceea ce înseamnă că dacă creezi o entitate offshore, atunci ca intermediar trebuie să dezvolui ce faci când o faci către autoritățile din țara ta și acestea vor face schimb de informații cu țările în care beneficiarul este rezident. Asta face parte din legislația europeană. Am lucrat la asta și la OCDE și evident trebuie să ne asigurăm că toți cei care trebuie să fie acoperiți de aceste reguli sunt acoperiți, pentru că vor fi situații în care acești oameni nu sunt rezidenți în Europa. Cred că asta o parte din răspunsul care a încercat să fie dat de către G7 și de către UE. Apoi, în ceea ce privește proprietarii beneficiari și ce date trebuie să știm, avem deja în domeniul fiscal un standard care necesită ca informațiile să fie păstrate atât în ceea ce privește proprietarii cât și datele contabile și acestea trebuie să fie disponibile administrațiilor generale la cerere și trebuie să se întâmple în 141 de țări în întreaga lume, probabil țările care vă îngrijorează. Acest instrument este disponibil pentru administrațiile fiscale și acum implementăm standardul în ceea ce privește uh, proprietarul beneficiar. Puteți analiza asta și pe pagina noastră de web. Puteți vedea acolo uh, datele <clears throat> necesare și în ceea ce privește ceea ce fac țările pentru a avea datele despre proprietarii beneficiari. Uneori, uh, așa cum vă spuneam, este important ca informațiile să nu fie doar undeva pe hârtie, ci și disponibile în format electronic. În ceea ce privește întrebarea dacă astfel de registre ar trebui să fie disponibile public, asta ține mai mult de interesele societății din perspectiva impozit, stricta impozitării, pentru noi ar fi suficient ca aceste date să fie disponibile pentru autoritățile uh, fiscale, dar pentru combaterea corupției, ca interes general al societății, uh, este o altă discuție. Doamna de la Guardian. Administrația fiscală din uh, Regatul Unit uh, a avut bugetul înjumătățit în ultimii cinci ani și de aceea numărul de planificări agresive fiscale a sporit. Eu cred că cu cât sunt mai mulți ochi uh, să vadă astfel de structuri, cu atât mai bine. Uneori, astfel de cazuri însă trebuie să le fie semnalate autorităților fiscale de către reporteri sau uh, ONG-uri. De aceea avem nevoie de acces la aceste registre pentru toată opinia publică. Sigur că ziarele locale trebuie să investigheze ce se întâmplă în comunitățile lor. În al doilea rând, în Regatul Unit, am lucrat la trei dintre aceste investigații fiscale mari. În Uniunea Europeană există această voință politică de a semnala aceste uh, cazuri uh, importante. Președintele de la Santander în Spania depinde, în uh, Franța de asemenea. Există astfel de cazuri. În Regatul Unit Cred că există o singură anchetare a unui dezvoltator uh, nu atât de vizibil în opinia publică. Cred așadar că ceea ce se întâmplă trebuie să se întâmple astfel încât uh, să poată fi verificat public, pentru că și voința politică de a aplica ce este necesar va crește atunci. în momentul de față se folosesc fonduri fiduciare pentru a secretiza deținătorii. Președintele, mulțumesc. Din partea de Ana Gomez. Mulțumesc. Legat de Malta, aș dori să spun că, într-adevăr, cazurile de defăimare arată cu date confirmate de Henley Partners că acțiuni în defăimare de către Henley and Partners împotriva Anei Galicia au fost agreate de prim-ministru. Deci chiar mai mult decât a spus despre acțiunile prim-ministrului uh, britanic anterior. Iar în ceea ce privește implicațiile, cum că există um, implicații între Henley and Partners și Cambridge Analytica, această companie care a fost folosită de anumite partide pentru câștigarea de alegeri, ca de pildă și uh, folosirea de aceste pașa, acestor pașapoarte aurite pentru anumite persoane copiii uh, Dafnei Galicia au moștenit toate aceste cazuri în instanță. Acum, continuând, în uh, Portugalia 5800 sunt, nu este numărul pașapoartelor aurite la care s-a ajuns, însă acest lucru trebuie multiplicat ori 3 datorită reunificării familiei 80% dintre aceștia sunt chinezi și guvernul ne spune că uh, protecția datelor este explicația pentru care nu se publică aceste date, ceea ce este revoltător. Întrebarea mea pentru domnul Props. Registrele publice pentru proprietarii beneficiari au fost respinse de multe paradisuri fiscale, cum că acest lucru nu ar corespunde standardelor internaționale. Când va face OCDE pasul pentru a defini un astfel de standard internațional? Mai spuneați că pregătiți un document de consultare pentru abuzul um, locului de reședință în utilizarea uh, stabilirii regimului fiscal. Dar uh, dacă astfel de active uh, sunt uh, puse undeva în porturi, astfel încât să nu existe nicio transparență. Și pentru doamna de la Guardian. Această nouă lege despre care vorbeați în uh, Uh, Regatul Unit pentru necesitatea de a publica datele cu privire la beneficiarii um, efectivi uh, și ceea ce se fac la nivel legislativ în uh, Statele Unite. Credeți că ar putea fi folosit ca model și pentru Uniunea Europeană, domnul Pros? Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări excelente. În ceea ce privește proprietarii beneficiari, întrebare foarte importantă am avut un standard FATF uh, pe care îl urmează și OECD. Aceste standarde există. Trebuie să știi cine se află la sfârșitul lanțului. Este o chestiune ambițioasă. Apoi, standardele pentru FATF nu sunt standarde în sine, ci implementarea este cea contează. Există standardele, există rapoartele, sunt raportate și către G20 și către FATF, astfel pentru a ne asigura că avem o aplicare coerentă. Deci, toată lumea vă poate spune, există un standard, important însă este să fie pus în aplicare așa cum trebuie și aici mai avem de lucrat. FATF și OCDE nu solicită o modalitate anume de deținere a informațiilor. Da, ai nevoie de oarecare flexibilitate la nivel global în ceea ce privește implementarea. Poate fi vorba de un registru. Uh, și apoi în ceea ce privește nevoia de publicare. Nu e, trebuie aceste informații să fie disponibile pentru organizații financiare. Ce se întâmplă atunci când scoți banii dintr-un cont și uh, cumperi active de valoare? E adevărat că sistemul de schimburi uh, pe care de informații acoperă doar uh, conturi bancare. Există nu sunt sau multe alte active financiare sunt acoperite, dar nu toate activele. Dacă constatăm că există um, scurgeri de capital în alte direcții, va trebui să ne gândim să rebalansăm. Însă, în momentul de față am urmat uh, cursul uh, SUA uh, început cu FATCA, am venit cu standardele de raportare care acoperă o serie întreagă de active financiare, dar financiare, deci nu există raportări automate în ceea ce privește alte active. La cerere sunt disponibile, însă caracterul automat e valabil doar în cazul activelor financiare. V-ați referit la teritoriile offshore. Legea votată în Parlament arată că Parlamentul uh, nu se bucură prea tare. Deci dacă guvernul ar lua în serios vreo modificare, uh, și-ar fi dat seama că ar fi un impact pentru locuri precum Bermuda sau alte insule care depind de acest uh, model de activitate. Și această modificare ar trebui să fi venit la pachet cu o susținere economică. O firmă din um, Regatul Unit Withers reprezintă uh, mulți uh, bogați uh, și vine cu o contestare la Curtea Constituțională. noi credem că această cauză nu are mari șanse de izbândă, însă poate că problema e că guvernul nu se va uh, apăra, poate chiar așa cum trebuie. Iar în ceea ce privește defăimarea în uh, Statele Unite, înțeleg că în uh, Statele Unite există penalizări financiare pentru uh, cei care curea credință Uh, fac astfel de afirmații și aceste penalități uh, în sine pot uh, să descurajeze. De aceea trebuie să ne, gând, trebuie să ne gândim cum anume mici publicații sau jurnaliști independenți își pot permite să se apere în instanță. Președintele Mulțumesc. Mă tem că nu avem uh, timp pentru intervenții spontane, dat fiind faptul că următorul panel începe într-un minut. Doamna Garsait, domnul Bros, uh, vă mulțumim pentru prezență. Acum doar uh, schimbăm uh, uh, prezidiul și continuăm la 10.40. dear colleagues. Bun, dragi colegi, stimați oaspeți, haideți să continuăm cu cel de-al doilea panel. Așadar, dragi colegi, vom relua sesiunea noastră. Audierea publică continuă cu cel de-al doilea panel care vizează presupuse scheme de planificare fiscală agresivă în Uniunea Europeană. Am făcut deja o declarație la începutul reuniunii în ceea ce privește multinaționale care au fost invitate la această audiere. Iar acum aș dori să urez bun venit doamnei Irene Yates, vicepreședinte la McDonald's, ceea ce privește impozitul pe profit și doamna Patricia Johnson, vicepreședinte și uh, director în ceea ce privește impozitarea la Nike. Fiecare vorbitor la avea la dispoziție 10 minute pentru prezentarea introductivă. Prin urmare, am să o rog pe doamna Yates să vine cu observațiile introductive. Aveți cuvântul. Mulțumesc și bună dimineața! Mulțumesc pentru invitația de astăzi, pentru a Ajutat dezbaterea noastră câteva informații succinte în ceea ce privește McDonald's. În Europa suntem prezenți în 39 de țări prin sistemul nostru de franciză, inclusiv în toate um, membrele UE, uh, cu 8.000 de restaurante. Deservim 50 de milioane zilnic de clienți și folosim peste 50 de mii, avem peste 50 de angajați. 90% din uh, Um, materia noastră primă agricolă vine din Europa. McDonald's este un caz mai deosebit în cazul multinaționalelor pentru că peste 85% din restaurantele din Europa sunt ținute și operate de către deținători de franciză. Uh, acest sistem oferă beneficii importante pentru deținătorii de franciză, care pot începe să-și încheapă activitatea și să o crească pe termen lung cu un sistem de licențe foarte dinamic. McDonald's, ca cel care acordă franciză, oferă uh, informații și posibilități de dezvoltare în ceea ce privește designul restaurantelor, oportunități de investiții, experiența clienților și așa mai departe. McDonald's, prin restaurantele proprii și cele deținute de deținătorii de licență, plătește impozitele în uh, întreaga lume. Uh, nivelul de redevențe plătit uh, este avut în vedere și se folosesc valori de referință externe în baza metodelor OECD. Procentajul este echitabil și se bazează pe principiul economiei de piață câte ceva despre contribuțiile noastre fiscale pe care le avem. McDonald's plătește sume importante de impozit pe venit în întreaga Europa, la fel și impozit pe proprietăți și alte impozite în Uniunea Europeană. Începând din 2013 până în 2016 am plătit peste 3 miliarde de euro impozit pe profit cu o rată uh, medie de 29%. De asemenea, plătim uh, Uh, contribuții uh, sociale și alte impozite. Multe dintre operațiunile noastre sunt în, uh, bazate în țările unde ne desfășurăm activitatea și acolo se plătește și uh, impozitul. Prin urmare, plătim impozite importante și în Europa. În 2015 am anunțat reorganizarea afacerilor noastre și, în conformitate cu acest nou plan, avem un nou model de afaceri și o nouă structură. Astfel, avem o structură unitară cu sediu în uh, Regatul Unit, care răspunde de acordarea de licențe în întreaga lume, în afară de Statele Unite. Growth plan. Noua structură susține creșterea și uh, centralizarea deciziilor, reducerea cheltuielor și susținerea celor francezați. Avem un sediu central operativ în Geneva și avem birouri uh, care în continuare sunt uh, deschise. În Luxemburg avem uh, răspunderea pentru restaurantele din Luxemburg. Avem o nouă structură selecționată în Regatul Unit, având în vedere numărul mare de angajați care se află în Londra și având vedere și legăturile noastre cu această piață și faptul că vorbim exact aceeași limbă. Și am încercat să ne organizăm, uh, însă reorganizarea noastră este total independentă de uh, Brexit. Știu că dumneavoastră vreți să cunoașteți mai bine felul în care a evoluat uh, politica noastră uh, fiscală. Avem uh, regulamente care în acest domeniu sunt deosebit de importante pentru modelul nostru de business. Introducerea unui nou set de reguli internaționale și ghiduri îndrumătoare ne-a ajutat să avem un sistem uh, de impozitare mult mai simplu și mult mai clar. În ceea ce privește BEPS, noi vrem să avem o implementare holistică în loc să avem o abordare unilaterală țară cu țară. Regulile sunt un element, regulamentele sunt un element important pentru a oferi siguranță juridică juridică a unor companii. Mai mult decât atât, noi ne dorim claritate, consecvență și certitudine juridică în ceea ce privește orice nou, nou text legislativ în domeniu. Asta va permite întreprinderea noastre să continue să crească, să crească, să aibă noi locuri de muncă și să plătească impost acolo unde avem activitate în Europa, dar nu numai, peste tot în lume. Și aștept cu nerăbdarea dezbaterea ce va urma. Doamna Johnson, vă rog, mulțumesc. Numele meu este Patricia Johnson și uh, sunt uh, uh responsabil la Nike. Aș, uh, apreciem uh, această oportunitate din partea comisiei noastre pentru a explica ce, cum anume organizăm modelul nostru de business și vrem să contribuim la o dezbatere constructivă cu Parlamentul European. Astăzi aș dori să subliniez două aspecte din uh, activitatea noastră. Noi avem o contribuție importantă la economia europeană și facem acest lucru prin investițiile noastre, prin locurile de muncă pe care le creăm, prin inovarea pe care o promovăm și prin faptul că menținem interesul față de sportul în Europa. În al doilea rând, în ceea ce urește politicile fiscale, am urmărit îndeaproape evoluțiile recente din două motive, pentru a ne adapta structura și pentru a putea respecta regulile europene și globale și pentru a ne asigura că în continuare vom respecta legislația din fiecare țară în care operăm ca și uh, companie cu sisteme uh, operative complexe, ne dorim o politică fiscală care să fie favorabilă mediului de afaceri, să fie simplă, să fie consecventă și simplu de aplicat. Și asta va permite întreprinderii noastre să investească în continuare în mod încrezător și să îi inspire pe uh, cei care se vor consacra sportului pe viitor. Noi avem un angajament de durată în Europa ca și investitori. Din cei 74.000 de angajați pe care avem peste tot în lume, peste peste 14.000 se află în 20 de țări în, Europa. Am început să lucrăm în Europa încă de 1972, cu uh, acțiuni foarte pregnante din 1987, încă de 1998 Uh, sediul nostru central se află în Hilversum, în țările de jos, unde avem peste 25 de, 2500 de persoane care sunt angajate. Am ales țările de jos din mai multe motive, pentru că e o locație centrală pentru diferitele piețe din Europa, pentru că e o forță de muncă foarte competentă și pentru că e un mediu dinamic favorabil mediului, înconjurat, um, favorabil mediului de afaceri, pentru a avea oportunități de creștere peste tot în Europa. De asemenea, avem un hub de distribuție în Belgia, unde avem uh, 3500 de angajați și investițiile noastre în marketing, în proprietate, în logistică, parteneriatele noastre în Europa cu diferite IMM-uri sunt uh, o dovadă a angajamentului uh, firmei Nike față de Europa, cetățenii săi și economia europeană. Noi suntem o, companie um, în domeniul sportului bazată în uh, Oregon, în Beaverton, în SUA. Și avem uh, două legături directe prin două canale cu uh, clienții noștri. Avem diferite magazine și parteneriate cu peste 5500 puncte de vânzare și, evident, acest lucru crește, uh, aceste uh, parteneriate cresc și avem inovații, avem dezvoltare de uh, produse noi care se face în principal în SUA și avem drepturi, brevete, drepturi de autor, brevete care sunt deosebit de importante pentru firma noastră, pentru succesul nostru și pentru poziția noastră concurențială. Structura noastră de business oglindește realitatea și solicitările într-o lume globală cu diferite linii de producție, linii de distribuție și de aprovizionare. În ceea ce privește structura fiscală, aceasta oglindește structura de business. Ideea este că vrem să ușurăm livrarea de produse și servicii în modul cel mai uh, eficient și cât mai ieftin cu putință pentru consumatorii noștri. Și structura noastră fiscală respectă legile internaționale și liniile îngrijă, în, îndrumătoare stabilite de către OCDE, precum și legislația din țările Uniunii Europene în care acționăm. Uh, Cam să vă dau câteva cifre pentru a ilustra ceea ce spun cheltuielile noastre fiscale peste tot în Europa în 2017, în ceea ce privește și plătirea salariilor, a diferitelor uh, taxe uh, mobiliare, imobiliare, a fost peste 500 de milioane de euro. În februarie 2018, având în vedere noile schimbări în legislația fiscală americană, Nike a, a, a avut aproape 2 uh, miliarde de euro a, de beneficii și ca și rezultat, la momentul respectiv, toate aceste uh, beneficii sunt impozabile. Nike recunoaște că regulile internaționale în materie fiscală evoluează în mod permanent, iar compania noastră întotdeauna va continua, așa cum a făcut-o și în trecut, să se adapte și să facă modificări în așa fel încât să ne asigurăm că respectăm legislația fiecărui stat în care suntem activi. Și în încheiere, sper că aceste observații ne vor permite să avem un dialog constructiv în ceea ce privește impostările și în ceea ce privește uh, legislația fiscală. Și rămân la dispoziția noastră pentru întrebări. Bun, acum vom lansa dezbaterile. Evident, din nou e vorba de întrebări pe care le putem adresa în sloturi de către un minut. Și dacă ne mai rămân răspunsurile, uh, se încadrează într-un slot de 5 minute și dacă avem timp, mai putem pune și întrebări de follow-up. Domnul Niedermayer, mulțumesc foarte mult. Mai întâi dați-mi voie să îmi exprim aprecierea pentru prezența dumneavoastră, ambele doamne, pentru că știu că nu e simplu să veniți să discutați cu noi. Multe întreprinderi au refuzat, așa că apreciem eforturile dumneavoastră. Uh, nu am intenții să vă uh, întreb uh, uh lucruri specifice în ceea ce privește uh, politica noastră fiscală. Ceva mai, pe, mai în general. Mie mi se pare că în ultimii ani foarte multe firme au, uh, au folosit foarte multe resurse la optim, pentru optimizare fiscală. Și uh, Multe dintre aceste firme au făcut acest lucru cu mult succes. Consecința este că din cei mai mulți uh, oameni și economiști și politicieni nu mai consideră că uh, situația așa cum a evoluat ea recent uh, ar mai fi în continuare una durabilă, una sustenabilă. Ar trebui ca impozitele să oglindească profiturile pe care le fac întreprinderile. și să se țină seama de locul în care aceste beneficii și profituri sunt create, acolo să se plătească impozitele. Acum, e clar că nu trebuie să subestimăm acest lucru. Evident, mai există și problema drepturilor intelectuale. Evident, noastră v-ați referit la cei care sunt francizați. Uh, Aș vrea să știu, oare nu vi se pare că practica aceasta trebuie să fie modificată pentru că societatea, observați și dumneavoastră, cere mai multă transparență și până la urma urmei uh, trebuie să dăm dovadă de echitate uh, în momentul în care crezi ceva, uh, faci afaceri, ai profituri, trebuie să plătești impozite. Și mă gândesc că asta trebuie să fie realizat și prin uh, măsuri legislative, dar și prin uh, măsuri uh, un pic diferite, să convingem să existe o răspundere socială a întreprinderilor. Și atunci întrebarea mea este următoarea. În ce măsură considerați dumneavoastră că modelul noastră de business a schimbat în ultima, ultimii cinci ani și cum uh, aceste schimbări uh, care au avut loc în companiile dumneavoastră uh, au avut un efect concret. Aș vrea să știu dacă e vorba de modelul de business, dacă există diferențe, pentru că pot exista diferențe de la o firmă la alta. Da, doriți să răspundeți imediat, direct, vă rog, din partea McDonald's. Da, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. După cum am spus în uh, prezentarea mea inițială, McDonald's a plătit peste 3 miliarde de euro ca și taxe în Europa în ultimii 5 ani. Noi, ca și companie, așa cum a spus și Nike în declarația lor inițială, avem schimbări în modelul nostru uh, fiscal, ținând seama evoluția modelului uh, de business. Deci schimbările pe care le-am făcut și chiar și cele mai recente având în vedere uh, uh, structura din Regatul Unit, au decurs din faptul că am avut un nou director executiv care a schimbat structura geografică pe, uh, globală și a transformat-o în structură pe segmente. Și în continuare continuăm să plătim uh, taxe și impozite în toate țările în care avem restaurante care angajează oameni la nivel local și deci acolo ne plătim impozitele. Mulțumesc! Da, mulțumesc din partea Nike, mulțumesc pentru această întrebare și vă mulțumesc din partea McDonald's că ați luat cuvântul prima. Din experiența noastră de la Nike, ce pot să vă spun este că avem nu am încercat să ne modificăm operațiunile în așa fel încât să schimbăm și sistemul fiscal. Nu, vrem să ne asigurăm că structurile noastre operative și sistemul fiscal ne ușurează modelul de business în așa fel încât să putem crește și uh, să uh, putem uh, inova. Mulțumesc! Well then, uh, the Coraportor din partea eh, Socialiștilor și Democraților, domnul Cofod. Mulțumesc, mulțumesc și eu din, uh, celor două doamne pentru prezența în comisia noastră. Aș avea o întrebare către doamna Yates pentru McDonald's. Între 2015-2018, activitățile McDonald's s-au schimbat uh, în Europa în mod radical. Poate știți că sindicatele au dezvăluit o informație deosebit de importantă asupra faptului că există șase structuri care în continuare controlează toate aceste operațiuni ale McDonald's în uh, teritoriul uh, Uniunii Europene. Dumneavoastră v-ați referit la nevoia de claritate, de uh, uh, simplificare și mă întreb, există vreo un motiv specific, nu din punct de vedere al modelului de business, pentru a introduce astfel de modificări substanțiale în felul în care desfășurați activități în Europa și dincolo de munca de forța de muncă care e foarte calificată, de ce ați hotărât să vă transferați sediul și um, uh, poate din cauza faptului că Regatul Unit și-a anunțat o, o, o, o modificare a sistemului de impozitare? Deci, dincolo de forța de muncă foarte calificată din Luxemburg, ce alt motiv aveți? Mulțumesc foarte mult! Am să încep invers. Uh, decizia McDonald de a reloca activitatea din Luxemburg, care avea o structură centrală către Regatul Unit, a fost luată ca urmare a faptului că am segmentat activitatea noastră în cadrul McDonald. Deci, inițial aveam o structură globală și, într-adevăr, avem un control de 40% din activități la nivel global. Și acum am încercat să găsim diferite modalități de a uh, avea un proces de luare de decizii mai rapid, mai eficient, de a informațiilor și am încercat să vedem care ar fi locul cel mai potrivit pentru asta. Și Regatul Unit ni s-a părut ce, uh, alegerea evidentă, apropierea față de piață, faptul că se vorbește engleză, mai ales că e vorba de o companie americană și, după cum spuneam, accesul la mână de lucru talentată. Și analiza și uh, decizia au avut loc înainte de votul Brexit, au avut loc înainte de, de, de deciziile OCDE din iunie 2017, deci înainte de Paradise Papers și nu s-a legat de nicio, de niciun considerent în care ar fi fost implicate, nu știu, ajutoare de stat. Și apoi știu că noastră va servi la anumite anchete, însă să știți că acest lucru nu a avut niciun fel de influență. Întrebare de follow-up aveți, domnul Cofford? Dar, în ceea ce privește modificările structurale, ceea ce aveam în Regatul Unit acum este rezultatul unei tranziții și multe uh, cazuri uh, din motive juridice Uh, am avut uh, diferite transferuri. Transferuri, spre exemplu, la nivel administrativ, a trebuit să reducem anumite uh, uh acorduri uh, de francizare, numărul lor l-am redus. Am uh, urmărit anumite reguli ale companiei noastre, intenția fiind să ne asigurăm că partea operativă din Regatul Unit a fost bine înțeleasă noi n-am cerut mai mult decât ceea ce am primit, să fi avut, nu știu, niște stimulente fiscale speciale ca și urmare a deciziei noastre de a ne transfera acolo. Nu. Noi plătim impozite pe profitul pe care îl facem. Plătim impozite 100%. Nu, dar să știți că poate n-ați înțeles bine întrebarea mea. Aveți motive specifice pentru a schimba structura, dar nu numai în Regatul Unii, structura operativă, există 11 companii care se află în Hong Kong, în SUA, în uh, Regatul Unit, care sunt responsabile de aceste uh, uh, activități operative și e o structură foarte complexă. Vreau să știu, există motive specifice de a avea așa o structură de complexă din motive fiscale sau cum? Nu, nu e din motive fiscale. Nu avem uh, uh un sediu operativ uh, în uh, țările de jos. Noi avem 75 de francizați care au restaurante. Acum nu sunt sigură uh, că am înțeles bine și că ar fi corect raportul acela de la care v-ați referit dumneavoastră în Happy Meals. Nu, uh, din partea sindicatelor. Dacă e să ne gândim la situația pe care am avut-o înainte, gândiți-vă la perioada de tranziție. E clar că aveam anumite, uh, aveam un sediu la Hong Kong, dar acesta a fost transferat la Regatul Unit. Doamna noastră a spus că nu toate informațiile din raport ar fi corecte. Puteți să ne dați eventual un răspuns în ceea ce privește ce informații ar fi corecte și ce informații ar fi incorrecte, în așa fel încât să pricepem și noi ce și cum cu raportul acesta? Da, nu văd că, uh, cât de util ar fi să venim cu astfel de răspunsuri. Noi ce putem face ca și întreprindere responsabilă să ven, uh, putem veni, ne putem prezenta la audiere și putem discuta. Dar noastră a spus că vă doriți claritate și simplificare. Dar ar fi bine să primim noi din comisia noastră uh, informații, să știm și noi ce anume e incorrect sau uh, Uh, um, în acest raport. Să știm și noi care sunt cifrele. Doar atât cer. Eventual, nu știu, noastră ați spus, nu? Uh, v-ați referit la acest lucru. Dar să știți că v-am răspuns deja, nu văd ce utilitate ar fi să vin cu acea informație. Eu sunt gata să răspund la întrebări dacă aveți uh, întrebările pe care eventual ați avea astăzi. Tom de Candela.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 Bună dimineața tuturor, bună ziua doamnă Aids. Aseară am uh, mâncat, să știți, într-unul din restaurantele dumneavoastră, așa că nu mi se poate reproșa că aș fi foarte critic față de McDonald's. Dar aș vrea să mă întorc la ceea ce spunea colegul Cofud. Uh, în răspunsurile dumneavoastră în scris v-ați referit la structura operativă care există, aceasta nouă, care există încă din 2015 și observăm că, da, într-adevăr, reorganizarea a avut loc, după ancheta în ceea ce privește ajutoarele de stat primite în Luxemburg și după contractele acelea de dublă impozitare uh, uh, încheiate în 2016 cu Luxemburg și după Brexitul, care de fapt a fost uh, votat în 2016. Ce constatăm acum? Constatăm, așa, ca din întâmplare, totul s-a întâmplat uh, foarte rapid, în același moment. Oare nu cumva credeți că avem o problemă de percepție aici? Pentru că, da, se schimbă structura întreprinderii exact în momentul în care uh, Comisia Europeană lansează o anchetă. Apoi, o a doua întrebare în ceea ce privește revizuirea contractului de uh, prevenire a dublei impozitări Luxemburg-SUA. Uh, oare nu cumva și acest lucru a dus de fapt și de drept la restructurare? Și apoi felul în care ați ales Regatul Unit. În prezentarea inițială, dumneavoastră a spus că decizia de a vă instala în Regatul Unit uh, se datora unor motive de personal, uh, faptul că se vorbește engleză, dar când, v-ați, când nu v-ați gândit că ar fi, ați fi putut să mergeți, spre exemplu, și în Luxemburg, pentru că și acolo lumea știe engleză. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Yates. Mulțumesc pentru întrebări. Um, Am explicat că decizia McDonald's de restructurare reflectă schimbări în structură după sosirea unui nou director executiv în martie 2015. Deci e doar o coincidență, nu e <clears throat> pus în mișcare de vreo anchetă în derulare. Cred că explicațiile mele au fost elocvente în acest sens. În legătură cu Regatul Unit, drept <clears throat> cămin sau centru pentru acordarea de licențe, personalul, limba, legăturile cu piața internațională și mai ales cu piețele unde ne dezvoltăm mult. Acestea sunt aspecte de care se ține cont. Decizia din Luxemburg din 2008-2009 s-a luat uh, când era un alt model de afaceri. O să repet că ce facem în prezent este să operăm un model global centralizat menit să aducă inovație, decizii și schimbări. To our restaurants quickly in the countries în restaurantele noastre din țările în care ne desfășurăm activitatea. Follow up, please. Als ik nog een korte follow-up mag... O întrebare suplimentară. Inovațiile, spuneți că sunt importante. Credeți că și transparența ar trebui inclusă în inovații? Doamna Yates, n-am auzit sfârșitul întrebării. Întrebarea era dacă n-ar trebui și transparența să facă parte din inovația la care spuneți că țineți foarte mult. Am crezut că mai era și altceva după aceea. Compania noastră are dorința de transparență și inovare. Inovarea pentru McDonald's se concentrează pe exploatarea restaurantelor, pe meniu, aspectul restaurantelor, experiența clienților, transparența din perspectiva corporatistă și fiscală implică faptul că noi respectăm legile și plătim taxele și impozitele în locurile în care ne desfășurăm activitatea. Depunem rapoartele care ni se solicită, plătim taxele în uh, volum foarte mare în țările în care ne desfășurăm activitatea. Socialiști și democrație acum? O altă întrebare. Um. Mulțumesc foarte mult am să-mi formulez întrebarea în limba germană și vreau să plec de la ceea ce spunea colegul Cofod mai înainte și v-aș ruga, doamnă ei, să vă uitați puțin către mine. Sunt în spatele dumneavoastră în dreapta. Bun. A fost uh, <clears throat> un raport în care se vorbea despre Happy Meal și autorul respectivului studiu a făcut o schiță cu privire la construcția fiscală a McDonald's înainte și după uh, mutarea în Regatul Unit. Înainte o linie clară, iar ulterior o serie întreagă de structuri uh, care se pleacă dintr-una în alta. Nu puteți, puteți să ne spuneți că asta nu este un exemplu de netransparență, ce vă face să plecați de la o structură suplă înainte de uh, transformare către una extraordinar de complexă care face ca nicio administrație fiscală să nu mai uh, se descurce prin acest uh, sistem încercăm să înțelegem ce motive v-au determinat, dacă nu erau de natură fiscală, cum susțineți dumneavoastră. După cum v-am mai spus, sunt diverse motive în scopuri legale pentru care am deplasat activele sau companiile și acțiunile în diverse moduri în Regatul Unit. Ce cred că e relevant și mai important, spune vorbitoarea, este că plătim taxele datorate Regatul Unit, le plătim la rata obișnuită, la cota obișnuită, n-am cerut și nici n-am primit uh, niciun tratament uh, special sau stimulant. Avem o bază semnificativă operativă în Regatul Unit și avem dreptul de licență pentru mai bine de jumătate dintre uh, drepturile de proprietate intelectuală care nu e în uh, SUA. Domnul Simon. Lassen wir diesen Punkt mal im Hinblick auf die Zeit. Haideți să lăsăm lucrurile deocamdată așa datorită timpului care ne presează. În răspunsul scris ați uh, făcut referire la criteriile OECD în ceea ce privește plățile de licență și ați spus că corespund criteriilor OECD și uh, principiul economiei de piață. Mă puteți spune cum anume acest principiu a prețurilor de piață se aplică la dumneavoastră, dat fiind faptul că McDonald's este totuși o marcă unică la nivel mondial. Ce principii aveți pentru prețurile de transfer interne pentru aceste licențe? Cum se procedează la dumneavoastră? Doamna, ei țin legătură cu prețurile de transfer, dacă am înțeles bine. Mulțumesc. McDonald's respectă regulile privind prețurile de transfer și uh, efectuează o analiză de rate de redevență adecvate care pun în mișcare profitul pentru cei care au franciză de la noi și le permite utilizarea sistemului McDonald's. Marcile înregistrate alte modele de afaceri. Există diverse elemente de dinamică a pieții care sunt în joc, dar în general utilizăm metode de stabilire a prețului comparabile, necontrolate, acolo unde ele sunt disponibile. Și McDonald's, ca organizație de franciză, v-am spus că diferă de multe alte multinaționale mari. More than 85%. Peste 85% din operațiunile noastre din SUA sunt francizate fără restaurante în proprietatea companiei. Facem un efort global de refrancizare pentru a încerca să avem la 95% această cifră, ceea ce se traduce cam în 3500 de restaurante în prezent, proprietatea McDonald's și exploatate de el pentru că avem cam 90% pe plan global. Avem diverse tranzacții unde putem compara rata redevențelor pentru a asigura că avem prețuri de transfer adecvate cu ratele de redevență adecvate. Max Anderson, De la Verzi, domnul Anderson. Mulțumesc. Le mulțumesc celor de la Nike și McDonald's pentru că au venit aici în timp ce alții și Apple și Apple White au ales să nu vină. E bine că vă vedem aici. După cum știți, Uniunea Europeană e în pragul adoptării de acte normative de rapoarte de la țară la țară pentru a facilita lupta împotriva evitării plății de taxe și impozit. Asta se va întâmpla din momentul în care statele membre și Consiliul, printre care, din păcate, și Suedia, unde socialiștii democrații au creat probleme, blochează asta, dar o se întâmplă. Avem probleme, sau dumneavoastră aveți probleme cu reputația din cauza metodelor fiscale. Vă întreb dacă ați fi dispuși pentru a vă consolida reputația să începeți deja să implementați aceste raportări țară cu țară, pentru că oamenii să știe unde aveți profiturile, unde plătiți taxele și unde nu le plătiți, după caz, în ce privește McDonald's. E foarte bine că plătiți taxele pe care nu le puteți evita, dar ce mă preocupă pe mine, că aveți o structură de companie atât de complicată încât vă e foarte ușor să evitați să plătiți alte taxe. Și concret v-aș întreba despre mutarea francizei din Luxemburg în Delaware, în SUA. Puteți să ne spuneți dacă compania dumneavoastră din Delaware Știți că acolo sunt cerințe de dezvăluire foarte reduse? Aceasta a avut o influență în vreun fel asupra deciziei de a le muta acolo. Pentru Nike, conform Paradise Papers, mulți bani îi mutați în Bermuda, o țară cu rata de impozitare zero pentru Nike International Limited, sucursarea de acolo. Ne puteți spune câte taxe ați plătit uh, pentru transferul din Bermuda și câți angajați aveți acum în Bermuda? Mulțumesc. start with Delaware. Is that okay? okay. Încep eu, spune doamna de la McDonald's. Delaware has a very Delaware are un sistem de tribunale foarte respectat și cunoscut în ce privește <clears throat> jurisprudența corporațiilor în plus, legislația corporatistă de flexibilitate în ce privește organizarea și gestionarea de companii. Peste 50% din corporațiile cotate la bursă din SUA sunt înregistrate în Delaware. <clears throat> și nu există probleme legate de plata impozitelor nicăieri. Doamna de la Nike, o să răspund la întrebarea cu Bermuda. În ce privește legislația de impozitare americană, ni s-a permis să amânăm taxele cu privire la redevențe colectate din afara SUA până în momentul în care profiturile respective sunt repatriate către SUA. My opening remarks, we just... Și după cum am spus în introducere, tocmai am înregistrat o povară de, fiscală de 2 miliarde de dolari <clears throat> pentru profituri înregistrate vreodată în existența. Deci acum am plătit impozite pentru tot ce era inițial în Bermuda și s-a repatriat între timp. Pot să vă răspund și la întrebarea cu raportarea țară cu țară. După cum am spus în declarațiile scrise, aceste rapoarte sunt prezentate autorităților fiscale străine în baza procedurilor convenite la OCDE și de către factorii de decizie europeni și adoptate în legea americană fiscală. Aceasta guvernează tratamentul acestor rapoarte. OCDE de multe ori a confirmat că aceste rapoarte ar trebui utilizate doar de către autoritățile fiscale, cu mare prudență și doar ca instrument de evaluare a riscurilor. Thank you. Yeah, time for follow-ups. Mulțumesc. Mai aveți timp dacă vreți întrebări suplimentare? O scurtă întrebare suplimentară pentru McDonald's. Deci, Desigur, nu negați că știați că Delaware cerințele de dezvăluire sunt foarte limitate. Ceea ce în esență înseamnă că toți ceilalți fac același lucru. Cam asta e răspunsul dumneavoastră. Puteți răspunde și la întrebarea cu raportarea țară cu țară? My answer... Răspunsul meu în legătură cu Delaware a fost dublu a explicat că nu era ceva neobișnuit pentru o companie americană să se mute în Delaware, în mare măsură din cauza sistemului de tribunale atât de respectat în Delaware. Companiile înregistrate acolo plătesc taxele în baza dispozițiilor Nexus. În ce privește raportarea țară cu țară, repet ce a spus doamna Johnson, suntem dispuși să respectăm legea dar în prezent există motive întemeiate, testate și discuții cum ar trebui să fie comunicate informații din raportarea țară cu țară. Deci, deocamdată trebuie comunicate doar autorităților fiscale. Și asta suntem dispuși să facem. Thank you. I recall that one of the... Reamintesc că <clears throat> altcineva de la o comisie anterioară pană a vizitat Delaware în misiunea din SUA și am văzut situația acolo, la fața locului. Doamna Paloma Lopez de la GUE acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în spaniolă. Cu toții știm că există o planificare fiscală agresivă între diferite țări, obiectivul fiind ca să atragă întreprinderile mari pe teritoriul lor. Și iată că astăzi am convocat trei întreprinderi specialiste în planificare fiscală. Evident că nu e ilegal. Dar acum întrebarea este dacă e etic. Și Apple a hotărât să nu vină la această convocare și nu este pentru prima dată când întreprinderi multinaționale au impresia că sunt deasupra legii și deasupra uh, reprezentanților uh, cetățenilor. McDonald's este un uh, exemplu în acest sens. Nike utilizează filiale care se află în jurisdicție offshore, care sunt centralizate din țările de jos, tocmai pentru a-și reduce povara fiscală. Din păcate, ne dăm seama cât de inovatoare sunt aceste întreprinderi, tocmai pentru a își spori beneficiile și profiturile care depășesc, au um, la îndemână mijloace care depășesc cu mult uh, mijloacele de care dispun țările uh, europene. Acum, eu aș vrea să știu care este viziunea dumneavoastră ca și întreprindere în ceea ce privește eficiența legislației în vigoare și în acest sens aș vrea să vă întreb în ce măsură credeți dumneavoastră că propunerea europeană pentru a avea o bază consolidată comună de impozitare a întreprinderilor va afecta structura dumneavoastră de negociere și structura, modelul de business și cum anume normele referitoare la întreprinderile străine controlate vă vor afecta, mai specific pentru doamna Johnson. Uh, Uh, decizia de a se instala în țările de jos uh, ține de uh, condițiile fiscale agresive oferite de această țară și în concluzie. Da, noastră spuneți că ați respectat ce au cerut consumatorii, dar de fapt ce înseamnă acest lucru? Că de fapt consumatorii sunt de acord cu aceste practici care de fapt implică o evaziune fiscală pentru mii și mii de, pentru milioane de euro? Mulțumesc! Doamna Yates. Mm. Noi plătim taxe în fiecare țară europeană în care avem afaceri. Cele 3 miliarde plătite ca taxe corporatiste în ultimii 5 ani reprezintă taxe sau profituri avute și taxe datorate pe baza operațiunilor restaurantelor din fiecare țară. Nu mă aștept să fie schimbări semnificative în profilul fiscal sau de afaceri al McDonald's ca rezultat al dispozițiilor anti-evitare sau a ceva similar, pentru că ne așteptăm să plătim taxe și impozite după cum o facem și în prezent. În ce privește baza comună consolidată de impozitare, ne-ar interesa să vedem cum o să evolueze, da? După cum am spus, obiectivul de a încuraja transparența și simplitatea e adecvat și pe care McDonald's îl sprijină. Totuși, uitându-ne la amănunte, e important ca sistemul să se aplice pentru mai multe modele de afaceri, astfel încât toate să respecte acelea standarde. Aderăm la cerințele de transparență și vom continua să o facem. Johnson, please. Doamna Johnson, acum. Mulțumesc. <clears throat> În legătură cu întrebarea legată de consumatori, monitorizăm constant preferințele consumatorilor, sentimentul consumatorilor față de mărcile noastre, schimbări uh, zi de zi, articol cu articol, deci nu măsurăm preferințele consumatorului în legătură cu planificarea fiscală sau cu ceva dezvăluit în Paradise Papers în ce privește reforma fiscală europeană și rezultatele consolidate, sprijinim reformele fiscale care simplifică procedurile administrative, îmbunătățesc procedurile de soluționare a litigilor și dau claritate în ce privește legislația și vom sprijini orice mișcare de acest gen în Europa. În ce privește întrebarea legată de țările de jos și cum lucrează Nike cu țările de jos, noi, ca îngrosist și uh, comerciant cu amănuntul, asigurăm că respectăm ghidurile OCD în vigoare de ani de zile și dăm remunerație adecvată în fiecare țară în conformitate cu serviciile și ce realizează firma și afacerea în comunitatea respectivă. angajații din Bermuda. N-ați răspuns. Câți angajați aveți în Bermuda în acest moment? Entitățile din Bermuda nu mai sunt active. Suntem pe cale să le lichidăm. EFDD, David Coburn. FDD, domnul Coburn. Ha, ha, ha, ha. Tot ce pot să vă spun după ce am auzit comisia asta de Robespierre cetățenești, nu sunt deloc surprins că McDonald's a ales să-și mute cartierul general în Marea Britanie. Și eu aș face la fel și sunt convins că după Brexit o să vedeți multe alte companii mutându-se în Regatul Unit, ceea ce e foarte bine pentru noi. Deci Brexitul va fi o ocazie extraordinară. Sunt convins că doamnele știu foarte bine că sistemul fiscal și legal din Marea Britanie mult mai bun, iată de ce majoritatea companiilor din lume, când fac un acord, spun că vor să fie judecat în legislația engleză și un motiv întemeiat, pentru că funcționează, e clar și nu e părtinitor. La litigii, soluționarea e foarte importantă, cum spuneau doamne, iată de ce mulți oameni au înființat companii în Delaware. Sunt motive întemeiate. Problema este că majoritatea mea din comisie n-au avut nicio afacere în viața lor și habar n-au cum să conducă o firmă. Deci ideea este că firma nu există pur și simplu ca să plătească taxe și impozite. Firmele sunt înființate să facă profit și întâmplător să dea locuri de muncă, să angajeze oameni. Aceste două companii poate că au structuri fiscale complicate, dar măcar au mulți angajați în Europa, ceea ce pot să vă spun e mai mult decât fac companiile europene sau chiar Uniunea Europeană care își petrece timpul distrugând locurile de muncă de aici. Pot să vă dau că un exemplu această comisie. Sper să <clears throat> aduceți mai multe afaceri în Marea Britanie, estimate doamne. Mulțumesc. Întrebarea era, dumneavoastră ne dați mai multe activități de afaceri în Marea Britanie? Mulțumesc. Aș face remarca, poate că oamenii nu au venit aici numai ca să plătească taxe și totuși o fac. Nu e adevărat, stimate doamne. Angajații Uniunii Europene plătesc taxe minime. E cea mai bună măsură antifiscală din lume. Vrea cineva să reacționeze? Toți angajații noștri plătesc mai puțin decât cetățenii obișnuiți. Doamnă, McDonald's are obiectivul declarat de a funcționa cu profit în întreaga lume, inclusiv în Regatul Unit. Mă bucur foarte mult să aud asta dumneavoastră de la Nike, <clears throat> în legătură cu Nike. Sperăm să dezvoltăm activitatea din Regatul Unit și sperăm uh, ca și consumatorii să preferă produsele noastre. Excelent! Acum, Darius Rozati de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc ambelor doamne pentru prezența aici. Și eu sunt fan al McDonald's, sunt și fan al uh, al pantofilor de sport Nike. Am cel puțin trei perechi în prezent și sper că o să mai am posibilitatea să-i folosesc și în viitor. Încep cu dumneavoastră, doamnă Yates. Spuneați că McDonald's plătește taxe și impozite în fiecare stat membru din UE în care are activități. Sunt convins că aveți în toate statele membre. Întrebarea mea următoare. <clears throat> Modelul de afaceri al McDonald's e bazat pe sistemul de franciză, în care operatorul individual plătește franciza sau redevența către cine? Către cei sediul european McDonald's din uh, Marea Britanie înainte din Luxemburg? Asta e întrebarea 1. Și a doua, <clears throat> cât de mult profit rămâne după ce plătiți redevențe? Care e ponderea redevențelor? în statele membre pe plan individual în ce privește profiturile McDonald's. Cât de mult din aceste profituri rămân în statele membre? I understand, as you said. Și apoi înțeleg, după cum a spus, că plătiți taxe și impozite în funcție de această sumă care rămâne. Asta e prima întrebare, spune vorbitorul. A doua întrebare, aveți decizii fiscale, aranjamente fiscale cu vreun stat membru din Uniunea Europeană? Ați avut vreunul cu Luxemburg? Aveți vreunul cu Regatul Unit? Sau cu orice alt stat membru? Și pentru doamna Johnson, dacă îmi permiteți, întrebarea este una similară. Care e proporția redevențelor în legătură cu cifra totală de afaceri și profitul brut dinainte de impozit. A doua întrebare pentru dumneavoastră. Care este cota efectivă de impozitare pe profituri pe care o plătiți în Europa? Și în fine, ați spus că ați plătit taxe cu privire la toate profiturile repatriate în SUA, dacă v-am înțeles bine. Puteți să-mi confirmați că toate profiturile care au fost transferate în afara Uniunii Europene, <clears throat> în cele din urmă, au fost impozitate și în SUA sau nu? Thank you, Mrs. Yates, please. Doamne Yates, vă rog. Redevențele plătite de către companiile McDonald's și deținătorii de franciză sunt împărțite, zeționate fie în Statele Unite, fie în Regatul Unit. Și atunci când vorbesc de profiturile care rămân pentru McDonald's, este vorba de doar 15% din uh, afacerea noastră, pentru că 85% din operațiunile noastre se desfășoară prin franciză. Deținătorii de franciză respectă legislația țărilor unde sunt. Nu am um, numere exacte, însă cele 3 miliarde pe 5 ani e un, o rată uh, de impozit pe profit, deci circa 39%. Și după cum știți, și asta o medie, pentru că mm, rata de impozitare variază de la stat la stat. În ceea ce privește decizii fiscale impozitale, vă pot spune că nu avem niciun fel de decizii fiscale în Regatul Unit. În ceea ce privește Luxemburgul, acesta se află într-o anchetă legată și de ajutoare de stat și aș aprecia dacă um, nu ar trebui să discutăm acest lucru, așa cum um, mi s-au dat asigurări reprezentanta Nike. Aș începe cu ultima întrebare. Noua legislație fiscală în Statele Unite ne cere să plătim un fel de impozit de tranziție pe toate veniturile nepatriate câștigate undeva în lume. Deci, în momentul de față, dacă avem venituri în vreo jurisdicție care nu au fost repatriate în Statele Unite, acestea erau uh, impozitate. Calculul este destul de complicat, dar baza calculului este venitul realizat și profiturile Um, realizate în uh, alte locuri din lume. Am reinvestit însă multe din aceste venituri uh, în Belgia, de pildă, și aceste venituri reinvestite, de pildă în Belgia, au fost impozitate în America acum. Am primit <clears throat> o întrebare și legată de măsurarea veniturilor din redevențe față de um, cifra de afaceri, uh, vă spun că nu este un, un indicator pe care îl calculăm sau îl uh, punem la dispoziția publicului. Sigur că uh, la cealaltă întrebare ca mm, putem eventual să răspundem în scris. Doamna Ramon. Señoras, Ramon Haureghi, mulțumesc doamnelor. În ceea ce privește acest ultim răspuns, dacă eu îmi cumpăr niște pantofi de sport la Bruxelles, da? Ce procent o folosește Nike pentru drepturile de proprietate intelectuală pentru acest produs? Uh, e o cotizație care e adusă către uh, Oregon, în SUA, nu la Bruxelles, da? Și ne puteți spune așa, care ar fi mai mult sau mai puțin suma sau rata de uh, drepturi intelectuale pentru fiecare produs. Și, în al doilea rând, noastră știți că în Europa avem două liste, o listă gri, o listă neagră, pentru acele așa numite paradisuri fiscale. Și dumneavoastră, McDonald's sau Nike, întreprinderi, companii, aveți cumva uh, firme subsidiare sau filiale care să se afle în aceste țări de pe aceste liste. Și în al, doilea, în al treilea rând, ce procent din totalul impozitelor plătite de McDonald's sau Nike au fost în cazul celor două companii, au fost plătite concret în Bermude. Se poate afla care este procentul din totalul de impozite pe care l-ați plătit, care a fost plătit în Bermude? Și în o ultima întrebare. Nu mi-e foarte clar dacă cele două între uh, companii uh, deci uh, plătesc impozite în fiecare din statele membre ale Uniunii Europene pentru că există această exigență a raportării țară cu țară, aș vrea să știu dacă asta oglindește situația națională a impozitelor pentru fiecare țară, pentru fiecare contribuțiile la fiecare, uh, în fiecare țară. Mulțumesc! Thank you. Mrs. Johnson, please. Mulțumesc, doamnă Johnson, vă rog. În ceea ce privește întrebarea cu privire de, la raportările pe țară, am să răspund la asta prima. Punem la dispoziția guvernului um, american aceste date prin declarațiile fiscale, așa cum solicită legislația noastră. În ceea ce privește Bruxelles, este o întrebare complicată și am să încerc să o defalc puțin pentru dumneavoastră. Avem mai multe afaceri în Bruxelles în Belgia, aș spune mai degrabă. Unul, o afacere este mm, afacerea distribuție care are acoperire globală. Distribuitorul plătește uh, impozitul uh, cu venit uh, și uh, îl comparăm ca valoare de referință față de cât ar trebui să plătim către alt distribuitor. În ceea ce privește pantofii noștri. Pantofii noștri sunt vânduți cu ridicata către retailerii de la Bruxelles, așa cum s-ar vinde către un retailer terț. Și avem peste 500 de retaileri terță parte în Uniunea Europeană față de 300 de ținute. Deci prețul uh, plătit de consumator uh, ar fi același. Ați mai întrebat cât impozit s-a plătit în Bermuda. S-au plătit impozite pentru toate veniturile din Bermuda prin impozitul de tranziție și taxa de 2 miliarde pe care am uh, trebuit să o plătim la sediul nostru. <clears throat> Doamna Yates, subscriu la răspunsul um, antevorbitoare în ceea ce privește punerea de dispoziție de date, în ceea ce privește raportările pe țară prin declarațiile de impozit uh, McDonald's operează în 120 de țări, atât ca și corporație, cât și prin intermediul unor deținători de licență sau de franciză. Deci, probabil că anumite companii probabil că sunt uh, localizate și în uh, țări gri, așa cum le-ați uh, descris dumneavoastră. Însă aș avea nevoie de un exemplu specific ca să mă refer uh, mai concret. Iar în ceea ce privește Bermuda, se plătesc impozite pentru activitățile care au loc în Bermuda, ceea ce pentru McDonald's includ o companie de asigurări. Sí. Dacă v-am înțeles eu bine, atunci raportul acesta țară cu țară îl înaintați doar autorităților americane și nu țărilor, celor din țările europene. Am înțeles eu bine sau puteți confirma dacă am înțeles bine? Deci, în fond, țările europene nu primesc informațiile în ceea ce privește raportarea țară cu țară. Doar autoritățile americane primesc asta, nu? Under the, the rules in the... În baza regulilor și îndrumărilor OCDE și a politicilor adoptate între administrațiile fiscale, Schimbul de informații se face între administrațiile fiscale. Deci noi trebuie să punem aceste informații la dispoziție cu declarația de impozit în țara de baștină, iar celelalte administrații financiare trebuie să solicite aceste informații dacă vor de la administrația fiscală americană. Bun. Acum dăm ocazia și altor eh, doritor eh, să intervină să o facă. Sau ehm, cei care au formulat întrebări până acum eh, pot reveni cu alte întrebări dacă nu și-au primit încă răspunsul pe deplin. Domnul Niedermayer. Mulțumesc. Permiteți-mi să revin la prima întrebare. Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgită pentru răspunsul pe care l-am primit, că mi s-a răspuns la altceva decât am întrebat. Întrebasem în ce măsură, datorită modificărilor legislative și nelegislative în domeniul fiscal, nu doar în UE, ci și la nivel global, companiile precum uh, cea a dumneavoastră își reavaluează abordarea față de politicile fiscale. Nu spun niciodată că ați avut logica că impozitul urmează afacerii, dar și dacă afacerea urmează impozitele, și aici există mai multe obărdări și întrebam dacă închideți anumite operațiuni ca urmare a reformei fiscale din Statele Unite și de asemenea mi-e greu să înțeleg cum Uh, spuneați că operațiunile din Luxemburg nu ar fi fost dictate de aranjamentele fiscale cu guvernul de la Luxemburg anterior. Vă rog, ar fi util pentru mine și colegii mei să înțelegem cum companii um, majore ca dumneavoastră au reevaluat această chestiune și vor să fie mai transparente și să onoreze principiul achitării de impozite uh, acolo unde se uh, înregistrează profitul. și aici nu mă refer la impozitul pe clădiri sau la contribuțiile sociale sau impozitul pe salarii, care oricum trebuie plătit, ci la impozitul pe profituri. Mulțumesc, doamna Johnson în baza îndrumarului OCD, trebuie să plătim impozit în conformitate cu valoarea creată în fiecare jurisdicție în care operăm. Nu putem aloca profituri pentru o jurisdicție fără ca altă jurisdicție să creadă că a pierdut anumite profituri. De aceea suntem foarte grijuli să ne asigurăm că dăm curs principiului um, prețurilor de piață. În ceea ce privește uh, povara fiscală generală, aceasta include și alte taxe. Și vreau să înțelegeți că e o povară mare pentru o companie precum Nike în uh, Uniunea Europeană și în alte părți și poate acest aspect nu s-a menționat în această conversație până acum. Precum multe alte multinaționale în uh, Europa, ne revizuim structura în conformitate cu modele de afaceri, modele fiscale, pentru că vrem să ne păstrăm competitivitatea și eficiența. SND cu raportul pe Cofod, please. Domnul Cofod. Uh, Mulțumesc folosesc acest prilej pentru a reveni cu o întrebare. Doamne Yates, când vă întrebasem despre structură, nu mi-ați dat un răspuns clar. Poate că îmi puteți da un răspuns cu da sau nu. Noua structură complexă pe care ați creat-o are de-a face și cu chestiuni care țin de impozite sau nu? Da sau nu? Și în al doilea rând, când am, m-am referit la uh, mutări, uh, a fost și un raport cu privire la Happy Meal și mi-a spus că sunt uh, inexactități în acel raport și aș fi foarte recunoscător dacă um, ne-ați putea oferi un răspuns scris în ceea ce privește acele inexactități pentru că altfel nu vă înțeleg comentariul. Și în fine, pentru amândouă reprezentantele, sunteți în favoarea transparenței atunci când vine vorba de impozitare, deci, de pildă, de a avea raportări publice pe țară pentru anumiți indicatori care să servească unei mai bune înțelegeri. Ați susține așa ceva? Doamnă Yates, actuala structură corporatistă pentru McDonald's în Regatul Unit este una constituită și care plătește impozit pe profit pe toate veniturile câștigate în Regatul Unit. Nu există niciun fel de decizii fiscale. În ceea ce privește raportările pe țari, dacă să fie publice sau nu, am preferi, am prefera ca aceste date să fie disponibile administrațiilor financiare pentru că există foarte multe date confidențiale și există peste 950 de mii de unități gastronomice în Uniunea Europeană și alți competitori poate nu ar uh, trebui să uh, ofere aceleași date. În ceea ce privește raportul cu privire la Happy Meal, mm, Sper că am răspuns uh, la fondul întrebării și, încă o dată, nu știu care ar fi beneficiile să parcurgem acest raport um, capitol cu capitol. Ceea ce facem este să spunem că ne plătim impozitele, oferim locuri de muncă, facem reinvestiții și pentru mine este mai important să transmit mesajul McDonald's și să explic ceea ce facem decât să mă apuc să abordez alte teme. Nu înțeleg de ce ar trebui să fie un secret ceea ce uh, spuneți că ar fi inexistitați în acest uh, raport. Deci ar fi, e secret pentru public. De ce să nu știe? Uh, cred că dacă ați identificat ceva ce este greșit în acest raport, ar trebui clarificat. Am să am în vedere această solicitare. Este răspunsul. Doamnă Johnson. După ce am înaintat primul nostru raport pe țări, de fapt ca pe țări, Aș spune că în această etapă, modul în care se elaborează acest raport și uh, structura sa, nu cred că este util pentru public. Cred că avem nevoie de mai mult timp să vedem cum administrațiile financiare folosesc aceste informații și cum se folosesc și uh, obligațiile de confidențialitate. Există doar un anumit profit care trebuie impozitat în o anumită jurisdicție și noi plătim impozite pe toate veniturile noastre. Mulțumesc tuturor uh, vizitatorilor noștri pentru contribuțiile interesante. În baza discuțiilor de astăzi putem trage câteva concluzii. Ambele companii plătesc impozite. Totuși este neclar dacă plătesc uh, în mod proporțional la fel de multe impozite precum concurenții lor uh, uh care sunt IMM-uri pe aceleași piețe respectiv. Aș dori să întreb ambele companii. Participați la finanțarea vreunor partide politice în anumite țări sau participați în campanii politice și dacă da, în ce țări și cu ce sume? Mulțumesc! doamna Johnson. Modul în care Nike participă în eventuale campanii politice depășește sfera mea de competență, aș putea eventual pune la dispoziție un răspuns scris și același lucru valabil și pentru McDonald's. Peter Zimon. Încă o întrebare pentru doamna Yates. Doamna Gates, spuneați și în răspunsul scris că între 2013 și 2017 ați plătit peste 3 miliarde impozit pe profit și o rată medie de impozitare de 29%. Pentru a putea evalua mai bine, ne puteți oferi și cifre cu privire la um, valoarea acestor impozite și procentual înainte de restructurare și după. Și la fel de falcat pe tipuri de venituri și tipuri de cifră de afaceri. Doamna Yates. Într-una din intervențiile anterioare vă spuneam că impozitul pe profit pe ultimii 5 ani uh, a fost de circa 27%, deci rata curentă este în creștere, dar asta și datorită expansiunii activității pentru McDonald's. Dacă într-o țară unde impozitul este mai mare, creșterea mai mare, atunci media, evident, uh, a impozitului plătit la nivel global crește. Și în Europa plătim mai multe impozite datorită mutării în Regatul Unit, pentru că anumite operațiuni pentru proprietatea intelectuală care aveau sediu în Statele Unite sau în uh, Asia, acum s-au mutat în uh, Regatul Unit, deși deci colectarea impozitelor uh, aferente acestei structuri se face acum aici. Domnul Zimon, aveți la dispoziție aceste cifre sau ni le puteți furniza ulterior? Ce să ne dați niște uh, cifre defalcate, ce impozit pe ce venituri. Doamna Yates, nu avem cifrele. Noi urmărim acest indicator ca un indicator uh, agregat. Cifra de afaceri care este publică se face defalcat pe segmente și nu pe locații geografice, pentru că urmează acest lucru modificării modelului nostru de afaceri. Însă nu aveți informațiile la dispoziție în momentul de face sau, sau ni le puteți transmite în scris? E posibil? Într-o oarecare măsură acest lucru? suntem obligați uh, și depunem uh, toate datele cerute de lege, însă defalcări pe țară, pe cifre de afaceri specifice sau tipuri de venituri nu sunt date pe care le-am împărtășit. Doamnă Johnson. Doamna Darius Rozati acum din partea PP. Doamna Ieți, aș dori să revin la răspunsul dumneavoastră la întrebarea mea din prima rundă. Spuneați ceva foarte interesant. Spuneați că deținătorii de licențe plătesc 85%. Din ce anume? Este profitul pe care îl fac? Înseamnă că rata medie de impozit pe care o plătiți Uh, de 29%, se plătește pe restul de 15%? Da. Mm. Activitatea McDonald's astăzi dacă ne uităm la restaurantele noastre, 5% sunt deținute de McDonald's. 85% din restaurantele din Europa sunt deținute de uh, companii independente care au franciză de la noi. Și ei, aceste companii funcționează în baza legislației țărilor. Nu am informații cu privire la aceste terțe companii care au franciză de la noi în ceea ce privește activitățile lor fiscale. Deci le denumiți ca părți terțe. Da, da, aveți acorduri uh, cu ei în baza cărora vă plătesc uh, franciza. Da? Cât plătesc? Redevențele variază. Uh, am vorbit despre maniera diferită de colectare a redevențelor. Dacă întrebarea dumneavoastră este dacă avem informații despre impozitele pe care le plătesc, nu avem. În baza acordului de franciză, trebuie să respecte legislația din țara lor. Deci atunci când vorbiți despre 29%, rată medie de impozit pe care îl plătiți. Asta este pe corporația McDonald's și redevențele pe care le colectăm în Regatul Unit. Și nu știți ce proporție din profitul înainte de impozitare este dacă um, întrebarea este așadar dacă redevențele reduc baza fiscală informația pe care o avem în ceea ce privește um, plata de revedență către compania noastră este că pe 2017 avem 23 de miliarde de dolari, dintre care 12 13 vânzări și undeva peste 10 uh, miliarde venituri din redevențe. Important este să înțelegeți că în acest sistem de redevențe, plata acestora le permite deținătorilor să crească rapid. Miile de angajați profită despre, de pe urma acestui lucru. Prin de vențelor, obții marca, dar și acces la beneficii și active pe care nu trebuie să le creezi singur. Și acest lucru duce în general la un nivel mai mare de profit pentru deținătorii de franciză decât dacă ar trebui să înceapă o afacere singuri și să lucreze fără sistemul uh, McDonald's și cei 60 de ani de succes care se ascund în spatele acestuia. Doamna Bermejo, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte concretă, un aspect care nu a primit răspuns la prima rundă de întrebări, așa că am să reformulez în cazul în care nu s-a priceput. Aș vrea să știu schimbările legislației europene în ceea ce privește plătirea impozitelor vor afecta întreprinderea dumneavoastră din punct de vedere al proprietății intelectuale? Ne puteți spune cum anume veți fi afectați și cum anume concret? Ce anume ați prevăzut uh, având în vedere aceste modificări în uh, ceea ce privește plătirea drepturilor de proprietate intelectuală? Doamna Johnson, mulțumesc. Nu înțeleg întrebarea în ceea ce privește schimbările de plată ale drepturilor uh, intelectuale. Vă referiți la partea digitală, legislația referitoare uh, la economia digitală sau cum? Uh, și din partea McDonald's, doamna spune că nu înțelege nici dânsa întrebarea. Cred că e mai degrabă legat de modificările interne pe care le faceți în uh, compania dumneavoastră în momentul în care discutăm despre drepturile intelectuale. Dar eventual, doamna Bermeho, doriți să specificați întrebarea, să o precizați. Să vă explic. Eu înainte v-am întrebat și am să încerc să reformulez întrebarea. Există o legislație a Parlamentului, da? care se discută despre baza uh, comună de impozitare a întreprinderilor și controlul întreprinderilor străine. Și aș vrea să știu exact cum anume această schimbare de legislație vă va afecta felul în care plătiți impozitele. Pentru că noi plătim impozite în fiecare țară, ținând seama de legislația în vigoare în fiecare țară și ținând seama și de valoarea care este creată acolo, ca și urmare a principiilor aplicabile din partea OCDE, nu cred că ne putem aștepta la vreo modificare la felul în care plătim impozitele noi aici în Uniunea Europeană, cel puțin deocamdată. Doamna Aids? Noi avem activități în fiecare din țările europeană uh, și plătim impozite acolo unde avem uh, activități. Nu știu dacă aceste, lucruri, dacă aceste leguri s-ar schimba, nu știu ce anume vom face. Bun, mai sunt și alte întrebări? Se pare că nu este cazul, atunci aș ruga pe cei doi coraportori, eventual să întreb dacă doresc să mai facă alte comentarii. Domnul Cofod, da, vreau să mulțumesc celor două doamne pentru prezența lor în fața comisiei noastre, apreciem această prezență și așteptăm cu nerăbdare o viitoare uh, uh, colaborare pe anumite teme și subiecte care poate n-au fost astăzi abordate. După cum spuneam, Uh, da, noi vă solicităm să veniți în fața Parlamentului să explicați lucrurile. Mi se pare bine faptul că ați făcut acest lucru, că ați venit și ați răspuns la întrebările noastre și să sperăm că vom avea și o colaborare de follow-up ulterior. Mulțumesc! Da, într-adevăr am fost de acord cu acest lucru. Aș vrea să întreb cele două invitate dacă eventual mai au alte comentarii finale de adăugat pe baza celor ce au fost discutate sau vreo declarație sau altceva sau să rămână așa? Foarte bine. Evident, nu e necesar să interveniți la final. Da, o scurtă declarație, dacă îmi permiteți. Noi apreciem această șansă de a fi invitat, ca McDonald's să fie invitat și să se uh, participe la această discuție. Noi, evident, ne dorim o cooperare permanentă cu Parlamentul European și cred că ar fi poate mai potrivit uh, ca și declarație de încheiere să ne concentrăm pe dezvoltările recente și apreciem eforturile Parlamentului European și ale acestei comisii de a avea o simplificare și o clarificare a legislației aplicabile în materie fiscală. Și asta ne dorim. Claritate, siguranță juridică și consecvență în această legislație, așa că vă mulțumim pentru aceste eforturi. Doamna Johnson, da, și eu vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a participa astăzi la această de, de audiere. Într-adevăr, noi ne dorim de asemenea o legislație fiscală care să încurajeze mediul de afaceri, care să fie una simplă și care să fie consecventă și simplă de aplicat și, după cum spuneam, să fie globală și aplicabilă. Și asta vrem să discutăm cu dumneavoastră și în acest sens vrem să contribuim la dezbateri. Președintele, nu vreau să trag concluzii detaliate, cred că fiecare se poate gândi la tot ceea ce am auzit astăzi în această audiere și cu siguranță acest lucru se va oglindi și în raportul nostru final. Mi se pare că este clar faptul că în continuare mai sunt domenii care trebuie să fie explorate, aprofundate și multe mai rămân de făcut în ceea ce privește, spre exemplu, anchetele jurnalistice, subiect care iarăși a apărut la suprafață cu noi informații, dar mai sunt multe de făcut și la nivel de legiferare tocmai pentru a putea aplica legea. Aș dori să mulțumesc doamnei Aids, doamnei Johnson pentru prezenta lor astăzi alături de noi și a, pentru acele companii care au refuzat invitația. Bun, din alte motive, din motive diferite, însă, așa cum am spus încă de la bun început, ne vom ocupa de acest lucru la nivel de coordonator și de grupuri politice și, cu siguranță, vom găsi soluții sau măsuri în așa fel încât să vedem cum putem rezolva aceste aspecte. În orice caz, vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru prezența la această audiere și, având în vedere uh, ședința comisiei noastre, aș vrea să anunț faptul că cei doi coraportori organizează o discuție pe panel în ceea ce privește proiectul de reformă fiscală a președintelui Trump și acest lucru va avea loc pe 27 iunie la 14.30 în clădirea Ian, în sala 6Q2. Și evident, subiectul cu siguranță este foarte interesant pentru deputații noștri. Și acum, în ceea ce privește următoarea ședință, ne vom reîntâlni luni 25 și miercuri 28 iunie. Vă mulțumesc tuturor și iată că astfel încheiem ședința noastră.